Hölgyeim és uraim! Stimate doamnelor și domnilor, haideți să reluăm ședința de după amiază și vă rog să îmi permiteți să deschid uh, lucrările. Vă rog să vă puneți căștile, pentru că voi vorbi limba maghiară în această după-amiază. Înainte de a începe ședința și de a începe schimbul de opinii cu colegii din Bundestag, permiteți-mi să vă prezint o doamnă din uh, Slovacia, doamna Pațanova, care a înaintat o petiție specială în legătură cu jurnalistul asasinat. Permiteți-mi să-i spun în slovacă. A petíciót egyébként az elkövetkezendő üléseken majd november vagy decemberben fogjuk. Petiția dumneavoastră va fi discutată abia în luna decembrie. Permiteți-mi acum să urez bun venit reprezentanților Bundestagului domnul Vint din uh, grupul CDU-CSU, domnul Luz, domnul Gremels, Schwarz, domnului Todenhausen, domnului Ulrich, domnului Ebbing, domnului Huber, și Vilă, iar ca reprezentant al GUE, domnul Pelman. Sper că am pronunțat bine numele, spune domnul președinte, dacă nu îmi cer scuze. Vă urez uh, un bun venit călduros. Este una din uh, principalele noastre sarcini, aceea de a veghea la contactul direct cu cetățenii din cele 28 de state membre. Oricine ni se poate adresa direct atunci când consideră că drepturile sale au fost încălcate. Comisia noastră se întâlnește o dată pe lună, trebuie să discutăm prin urmare multe petiții dintr-o dată. Germania este astăzi în prim plan Patru petiții se încadrează la domeniul mediu. Prevăzusem chiar un vot pentru această după amiază care vizează Germania, așadar ziua de astăzi putem spune că e dedicată Germaniei. Acum aș dori să dau cuvântul invitațiilor noștri pentru câteva minute. Și vă rog, stimați membri ai Bundestagului, să mă informați în timp dacă doriți să luați cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule Jack, stimate domnilor și domnilor, dragi colegi și colegi, dragi prieteni ai Europei, în numele Comisiei PETI, ai Bundestagului, îi mulțumesc președintelui și colegilor pentru bun venitul uh, călduros și pentru permisiunea de a lua parte la această întâlnire. În 2015 a fost ultima vizită a unei delegații din partea Bundestagului aici, la Comisia PETI, sub conducerea doamnei Steinke. Intensificarea cooperării parlamentelor noastre și îndeosebi a comisiilor uh, pentru petiții este un punct de mare interes pentru noi. În 2007 s-au înregistrat 20 uh, de solicitări care au fost transmise de bundă mai departe Parlamentului European. 10 ani mai târziu au fost 120 de petiții care e, au fost transmise mai departe de Parlamentul German, Parlamentul European. Putem constata așadar că relațiile noastre s-au intensificat și că facem tot posibilul pentru, ca, pentru a veni în uh, ajutorul cetățenilor, indiferent unde, um, indiferent de nivelul care ne vine competența, nivelul local, regional, național sau nivelul european, interesul nostru este să lucrăm în interesul cetățenilor pentru că consider că în cele din urmă cetățeanul este indiferent uh, nivelul administrativ care se ocupă de solicitarea sa, important este să îi se răspundă uh, Iată de ce politica, statul, administrația trebuie să reflecte toate acestea. Asta a fost o observație aparte. O problemă reprezintă firește calendarul. Poate că nu e neapărat punctul de importanță prioritară, dar um, da, am discutat recent despre trecerea la ora de vară Cred că mâine, la începutul ședinței noastre, avem o petiție care vizează acest subiect și este important că Europa a, a putut uh, face un pas înainte în acest domeniu. Acum important este să venim cu o reglementare inteligentă, nu cu orice reglementare. Vă mulțumesc încă o dată pentru primirea călduroasă. Și haideți să nu ne limităm doar la schimbul de formule de saluturi, ci să lucrăm, uh, să ne aplicăm asupra celor petiții care vizează Europa și țara noastră. Vă mulțumim încă o dată și, firește, vă vom face semn din timp dacă dorim să luăm cuvântul. Mulțumim! Mulțumesc pentru această intervenție. Doreg să-i întreb acum pe reprezentanții Bundestagului dacă vor să ia cuvântul, uh, dacă da, cine, dacă nu. Domnul președinte a spus tot? Da, putem trece direct la muncă. Bun, îi dau acum uh, cuvântul domnului Iar, colegul nostru din Parlamentul European. Da, domnule președinte, vă mulțumesc. După cum vedeți, aici uh, procedăm nemțește. Când, dacă a vorbit uh, președintele comisiei, vorbește în numele membrilor, merge și așa. Și acum putem trece direct la treabă. Încă o dată bun venit în uh, Parlamentul European. Mă bucur că vă aflați aici și e bine să încurajăm acest dialog între comisiile de petiții. Chiar dacă e bine pentru că așa putem integra diferite niveluri ale Parlamentului. Comisia pentru petiție este o comisie apropiată de cetățeni. Uneori e chiar uh, instanța de ultimă speranță, nu e întotdeauna încurajator pentru noi, pentru activitatea noastră. Oamenii ni se adresează sperând că le putem veni în ajutor și lucrăm în principiu cam ca în Parlamentul German, o specificitate spre deosebire de Bundestag, noi tratăm numeroase petiții care vin uh, direct, pot fi înaintate direct de un cetățean, pot, uh, acesta poate veni direct aici în Parlament, uh, poate e o idee bună pe care o puteți duce și la Berlin. În continuare, ce putem îmbunătăți? Domnul președinte a spus deja foarte frumos cum uh, facem transfer, cum trimitem petiții încoace încolo de la Uh, un nivel, la nivelul competent, uh, e, cred că putem îmbunătăți acest proces pentru ca petiția să ajungă într-adevăr acolo unde trebuie. Da, schimbarea de oră, trecerea la ora de vară e un exemplu pozitiv că Bruxelles nu se ocupă numai de lucruri îndepărtate, mărețe, ci și de ce vizează pe cetățenii de rând. Este un subiect pe care l-am văzut reflectat în numeroase petiții, astfel încât Parlamentul l-a abordat, a ajuns până la Comisie și în Parlamentul de la Berlin. E așadar, e așadar un subiect important. Ne aplecăm așadar și asupra micilor aspecte ale vieții de zi cu zi. Încă o dată, bun venit și aștept cu interes colaborarea noastră. Mulțumesc, Peter. Stimate doamnelor și domnilor, Haideți să trecem acum la subiectele pe ordinea de zi. E vorba de cinci petiții pe care le-am pus la oaltă într-un pachet. Prima petiție din partea domnului Walter Berchter, petiția cu numărul 1735 2013, referitor la poluarea a două râuri. Pe cea de-a doua petiție, petiția din partea domnului Otto Löwer, referitor la drenajul uh, de apă sărată în uh, cea de-a treia petiție vorbește de, industriile, de soluțiile saline industriale din, regi, din râul Oberwasser din Germania. Și în cele din urmă o petiție din partea domnului uh, Peter Silbernagel. 1287-2014, care se referă la uh, nerespectarea prevederilor uh, de mediu în Germania. Având în vedere că petenții nu au putut fi prezenți, însă urmăresc uh, ședința noastră pe internet, aș dori acum să-l rog pe reprezentantul DGMV să se pronunțe referitor la aceste petiții. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. De ultima dată când am fost prezent aici, în urmă cu un an, de atunci, procedura de încălcare referitoare la uh, drenajul de soluții saline e în continuare deschisă. Ce s-a schimbat? am primit toate documentele din partea statului membru vizat, Germania, și evaluarea comisiei referitor la planul de gestiune al cel de-al doilea, a cel de-a doua albi a râului, cea care s-a aflat în stadiu critic, a înaintat, a progresat bine. Vom finaliza activitatea tehnică de a face o comparație de-a lungul celor 28 de state membre pentru a ne asigura că în acest fel se asigură tratament echitabil, că, se dia- că problemele se identifică în același fel pentru toate statele membre vizate. Odată finalizată această activitate tehnică, în următoarele luni vom putea să ne pronunțăm, să venim cu concluzii referitor la planul de gestiune al, a celei de-a doua albi, după care, firește, uh, ne vom prezenta aici pentru a vă pune la curent. Mulțumesc! Mulțumesc! Ne aflăm așadar uh, într-un proces. Îi întreb uh, pe colegii mei, reprezentanții Bundestagului, dacă doresc să ia cuvântul, vă rog. Intervenție din sală fără microfon. Stimate domnule președinte, dragi colegi și colegi din Parlamentul European, înainte de toate este adevărată o onoare pentru mine să pot să iau cuvântul referitor la un subiect care vizează circumscripția mea. Eu vin din Hessen. Problema mea, practic, e chiar în fața ușii, dar, de asemenea, e o industrie care dă care creează multe locuri de muncă, cadmium și sarea vizează multe domenii care trebuie luate în calcul. Întotdeauna e o provocare să împaci pe toată lumea. După părerea mea, e clar că directiva cadru apă a UE reprezintă temeiul uh, și dispozițiile de acolo trebuie respectate și de întreprinderi și acesta trebuie să fie uh, premiza de la care pornesc toate verificările. Facem eforturi uh, la toate nivelurile pentru a discuta cu întreprinderile din câte am înțeles, din discuțiile purtate, ne aflăm pe drumul cel bun uh, spre găsirea unei soluții care ne-ar permite să reducem uh, povara pe care o reprezintă soluțiile saline pentru teren și pentru păduri, astfel încât să se respecte prevederile directivei cadru apă. Există o presiune considerabilă pe întreprinderi. Iată de ce discuția acestor petiții aici, în instituțiile europene, reprezintă calea adecvată pentru a găsi o soluție care să împace atât mediul de afaceri cât și mediul înconjurător. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai există alte intervenții? Domnul Iar, cred că domnul președinte nu a abordat această petiție degeaba. Da, există un proces legislativ uh, și în Germania nu întotdeauna se aplică 100% prevederile dispozițiilor, prevederile directivelor europene. Există o procedură de plângere, comisia preia plângerea, după care inițiază un dialog intensiv cu regiunile din, statele, din statul membru. Mi se pare excelent uh, că există acest dialog și dacă am înțeles bine ce spunea comisia, se pare că a reacționat și regiunea. Și se pare că ne apropiem de sfârșitul acestei uh, proceduri. Aș propune, prin urmare, ca, ca petiția să rămână deschisă până când vom primi concluziile comisiei, până când comisia își va finaliza evaluarea. Pentru că, într-adevăr, uh, cred că reprezintă un exemplu bun când uh, o petiție duce la îmbunătățiri concrete în regiune. De dimineață am avut o petiție referitor la calitatea aerului, la directiva privind uh, calitatea aerului. Poate puteți prelua câteva idei înapoi acasă la Berlin. Dacă decidem legislația europeană, e un proces complicat care implică Parlament, Consiliu, Comisie. Să nu uitați că aceste legi trebuie și aplicate, pentru că petenții reprezintă pentru noi uh, Um, practic, reperul, pentru că legislația, da, se decide la nivel european, dar trebuie pusă în aplicare. La ora actuală, de pildă când vine vorba de calitatea aerului, există probleme în toate statele membre. Cu mai multă monitorizare am fi reușit să ne fi aflat într-o situație mai bună. Oricum, propun să rămânem, să lăsăm deschisă petiția și să așteptăm rezultatul final al comisiei, care oricum pare iminent. Mulțumesc foarte mult. Vă întreb, mai există intervenții? Se pare că nu. Bine, am uh, luat la cunoștință așadar cele prezentate de Comisia Europeană. Vă aflați în uh, mijlocul unui uh, proces, dialogul continuă și sperăm că se va ajunge la o soluție. Petiția rămâne deschisă și vom reveni la aceasta odată ce uh, vor fi disponibile rezultate ulterioare. Trecem acum la petiția 1025 par 2006, petiția 079 uh, 2017 din partea lui Manfred Hessner, cât și petiția 0819 din 2017, uh, înaintat uh, de un cetățean TH, uh, cetățean german, ce privește poluarea cu nitrați, iarăși un alt bloc de trei uh, petiții. Petenții nu sunt prezenți, ne ascultă pe internet și doresc să îi dau cuvântul reprezentantului Comisiei Europene pentru a ne putea spune ce meșterește DGNG aici, DGNV în această privință? Mulțumesc, uh, domnule președinte. Într-adevăr, comisia este cât se poate de conștientă de problema pe care o reprezintă poluarea apei cu nitrați. Pătrunderea nitraților în apă firește dăunează mediului înconjurător, poate avea și un impact asupra sănătății umane și în cele din urmă Um, eliminarea nitraților din apa potabilă este un proces costisitor. De fapt, din 1991, Uniunea Europeană are o directivă al cărei obiectiv este acela de a reduce și preîntâmpina poluarea apei cu nitrați din surse agricole. Revenind acum la situația din Germania, în ce privește implementarea directivei, în tocmai ca toate celelalte state membre, Germania a prezentat uh, date în 2012, date care au arătat că, într-adevăr, se înregistra un nivel crescut de poluare cu nitrația punței freatice. În conformitate cu evaluarea comisiei, asta înseamnă că obiectivul directivei, acela de a reduce și preîntâmpina poluarea apei cu nitrați, e bine, acest obiectiv nu se respecta. În plus, Germania nu a luat uh, măsurile necesare pe care le prevede directiva, măsuri cu caracter suplimentar, atunci când reiese clar că nu se îmbunătățește calitatea apei. Prin urmare, în 2016, Comisia a uh, înaintat uh, un caz în instanță împotriva Germaniei. Datele prezentate pentru următoarea perioadă de raportare, 2012-2015, au indicat de asemenea că nu s-a înregistrat o îmbunătățire semnificativă în ce privește poluarea cu nitrați. Cazul în instanță s-a finalizat în iunie 2018 și tribunalul s-a pronunțat afirmând că Germania nu respectase prevederile directivei referitoare la poluarea cu nitrați pentru că omisese să ia măsuri suplimentare odată ce rezistese clar că măsurile din uh, Uh, program nu erau destul. În 2017, Germania a introdus o nouă legislație referitoare la îngrășăminte. Și aș vrea să specific că uh, decizia instanței din 2018 vizează legislația anterioară în vigoare până la adoptarea noii legislații privind îngrășămintele adoptate în 2017. Pentru a conchide, la ora actuală Comisia analizează noua legislație germană, ținând cont de decizia curții. De asemenea, am luat legătura cu autoritățile federale germane pentru a vedea cum se vor conforma la decizia curții. Mulțumesc foarte mult! să începem? Szeretném megkérdezni a Bundestag tisztelt képviselői közül, óhajt valaki ehhez a témához, a nitrát témához felszólalni? Doresc să întreb uh, oaspeții noștri dacă doresc să ia cuvântul, vă rog. <clears throat> Mulțumesc. Mulțumesc pentru invitație și pentru faptul că putem lua cuvântul. Din câte știu, durează aproximativ 2 ani de la oprirea uh, îngrășămintelor și până când acest lucru se vede în apa din sol. Legislația a fost uh, modificată în 2017, lucrurile nu se puteau modifica atât de repede, dar se folosesc mult mai puține îngrășăminte cu nitrați decât în 2017, dar rezultatele vor apărea abia spre sfârșitul acestui an sau în monitorizarea de anul viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul, Peter? Da, putem avea păreri uh, diferite. Unii spun că 2 ani, dar dacă ajungi în ape mai adânci, poate dura 10-15 ani. 2 ani ar fi o perioadă minimă. Însă cred că comisia a abordat lucrurile raționale, a prezentat fără emoții. Problema e mai veche în Germania. Directiva ar fi trebuit transpusă în 2012 și din ce motive nu vreau să aprofundez. Știu că au existat discuții între mai multe ministere la noi și atunci nu s-au putut lua decizii în 2017 a fost cam uh, târziu pentru noul regulament. După ce acesta a intrat în vigoare, cred că ar trebui impus uh, o procedură de încălcare a tratatului. Dar, în fine, să ne concentrăm pe veștile bune. Comisia a spus că va verifica ce a adoptat Germania și atunci nu se uită dacă valorile s-au îmbunătățit imediat sau dacă măsurile sunt potrivite pentru a diminua cantitățile de nitrați. Fiind neamț, sunt sigur că textul adoptat în Germania în 2017 e potrivit pentru diminuarea cantităților de nitrați și atunci am putea încheia acest uh, capitol neplăcut dar, domnule președinte, să mai așteptăm, deci, câteva săptămâni, trebuie să păstrăm petiția deschisă încă o vreme până vine decizia comisiei. Cinci ani de 2012 până 2017 a avut nevoie guvernul federal pentru a transpune un regulament, e un pic cam mult. Da, a durat într-adevăr ceva. Și n-a fost o problemă doar de ordin politic. Nitratul, nitrații reprezintă substanțe foarte periculoase pentru sănătatea umană. Mulțumesc Comisiei pentru măsurile luate pentru participare activă și se pare că, iată, ne apropiem de momentul în care vom putea închide petiția. Dar acea clipă n-a sosit încă, sunt de acord cu Peter, petiția rămâne deschisă și poate că data viitoare, când vom reveni asupra subiectului, vom avea rezultate pozitive, să sperăm acum, însă încă nu, după cum spuneam. Apoi, următoarea petiție. E vorba de 1117 din 2015 din partea domnului Francesco Dati. Este vorba de impactul unui regulament european asupra populației de bursuc. Petiționarul nu este prezent, dar urmărește discuția noastră. Spiridon Flevaris din partea DG Envy. Vă rog să ne spuneți uh, poziția comisiei. Yes. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Mulțumesc. Specii invazive, sunt specii duse de om în afara zonei habitatului lor și au un impact major asupra biodiversității. Legislația Uniunii prevede adoptarea unei liste de specii invazive pentru zona Uniunii. Sunt specii asupra cărora au convenit toate statele membre să ia măsuri comune pentru a trata uh, um, aceste listuri. Uh, ratonul este pe această listă. Se cere fie eliminarea de pe listă sau eliminarea doar pentru Germania. Ce pot spune este că lista Euro- Uniunii se aplică tuturor statelor membre. Deci nu putem pune sub discuție această parte. Mm. Argumentele petiționarului pentru eliminarea specii de pe lista Uniunii merg pe două direcții. Pe de o parte, susține că n-ar fi o specie invazivă, se face o evaluare și s-a convenit cu statele membre să fie pe lista Uniunii. Aceasta este poziția Comisiei și în continuare. important să rămână pe lista Uniunii pentru a limita uh, extinderea speciei. De ce e această specie pe listă? E, nu e o problemă a unui singur stat membru, mai există și alte state membre în care uh, ratonul apare în zone foarte restrânse și important să există această colaborare la nivelul Uniunii pentru a evita ca el să uh, se extindă și pentru a evita ca el să treacă în state membre în care nu e prezent în acest moment. E, textul mai conține și alte elemente legate de bunăstarea animalelor care se află pe listă, iar în materialul prezentat de petiționar apar multe elemente legate de implementarea măsurilor în Germania, legislația în domeniul vânătorii, dacă specia poate fi vânată și dacă ar trebui să aibă o perioadă de protecție, sunt aspecte de competență națională. Comisia nu se poate referi la acestea. Aceasta corespunde regulamentului. Ratonul este larg răspândit în Germania, iar regulamentul spune că autoritățile naționale competente sunt cele care decid care sunt cele mai potrivite măsuri. Autoritățile federale au adoptat în timp uh, măsuri de gestionare și eu cred că întrebarea ar fi cum vor fi implementate acestea în Germania. Însă nu va putea afecta lista Uniunii. Mulțumesc! Mulțumim! Din partea oaspeților din Bundestag, dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, îi dau cuvântul domnului Iar. Deputații folosesc adesea regulamentul alien în limbajul lor. A existat o serie de proceduri despre animalele sau speciile care să fie trecute pe listă sau nu și întrebarea nu era dacă sunt frumoase sau drăguțe, ci dacă periclitează echilibrul biologic. Există studii foarte vaste și trebuie să spun că, după părerea mea, ratonul nu contează cum arată, ci afectează echilibrul biologic. E o specie invazivă și de aceea ar face bine să rămână pe acea listă. Cine se uită mai atent la lucrurile în Germania, situația în Germania și unde s-a extins, se vede că afectează semnificativ uh, acest echilibru, nu are duș, nu are dușmani naturali. Ar fi minunat dacă am putea antrena lupii să-i prindă, dar majoritatea sunt călcați de mașini, majoritatea victimelor în domeniul populației de ratoni. După părerea mea, argumentele poziționarului nu țin. Specia și are locul pe listă și propun ca petiția să fie închisă. Mulțumesc. Mulțumesc, Peter. Și experții noștri sunt de aceeași părere. Și ei spun că trebuie să acceptăm poziția comisiei și să respingem petiția. Sunteți de acord? Da. Bine, atunci trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Două petiții de discutat împreună. E vorba de taxele de autostradă în Germania. Petiție din partea doamnei Anarita Morozo și al domnului Karl Herr. Taxe de utilizare a șoselelor și Doamna Morozo ar trebui să fie prezentă, da? Aveți cuvântul. Gentile Presidente, onorevoli deputati. Domnule președinte, dragi deputați, membri ai Comisiei Europene, stimați membri ai Bundestagului din Germania, pe 18 octombrie, Republica Austria, pe baza articolului 159 din TFUE, a început o acțiune în justiție împotriva Republicii Federale Germanie, contestând încălcarea articolelor 18, 34, 56 și 92 din tratatul TFUE. Astfel, Uh, și combinat cu prevederile legii modificate uh, um, privitoare la organizarea transporturilor uh, aprobată în Germania în 2007, care obligă toți utilizatorii autostrăzilor germane să folosească, să plătească un impozit pe infrastructura autorutieră pe baza registrării vehiculului. Însă, rezidenții germani pot să obțină rambursarea acestei taxe sau impozit uh, pe baza declarației fiscale. Astfel, uh, având în vedere că există aceste scutiri uh, fiscale pentru utilizatorii germani înseamnă că doar cei care au importat mașini și mai ales utilizatorii străini ai autostrăzilor vor fi cei care vor plăti această taxă. Asta înseamnă o discriminare pe bază de, de naționalitate care încalcă articolul 18 din TFUE. Această diferență de tratament cu, pentru utilizatorii germa- ă, străini constă în faptul că dacă nu se plătește această amendă sau impozit pe uh, infrastructură, uh, pentru Germania este, apucată, ea este aplicată direct de către uh, autostrăzile germane utilizatorilor străini, spre deosebire de utilizatorii germani. De aceea trebuie ca uh, Comisia Europeană să declanșeze o, o de, procedură de încălcare articolului 18 TFUE împotriva Germaniei pe baza încălcării principiului de, discrimin, de nediscriminare. Conform acordului de la Paris, uh, și Germania, ca și alte țări, s-au angajat către o, ca, către o economie cu uh, emisii reduse de uh, dioxid de carbon. Uh, și uh, linietele euro uh, sunt o modalitate care permit uh, atingerea acestor uh, obiective de mobilitate curată pentru toți cetățenii noștri. Trebuie ca industria noastră, inclusiv cea a auto, să devină lider, lider și pe planul digitalizării, astfel încât să se poată opune americanilor și chinezilor care sunt foarte avansați. Tehnologiile digitale vor modifica mobilitatea noastră, care va deveni mai inteligentă, mai curată și mai uh, uh, atentă la condițiile de trafic și la condițiile reale de transport cu sisteme de plată și de taxe de drum adaptate um, tipului de autovehicol, conform principiului poluatorul plătește. Trebuie ca um, toate rețelele industriale, autorutiere și energetice să fie astfel integrate în aceste demersuri. Recent, Parlamentul a aprobat un raport uh, pe marginea directivei Comisiei Europene ce privește interoperabilitatea sistemelor de plată la taxa de drum. Multiplicarea diverselor amenzi și impozite aplicate de către statele membre pentru taxa de drum primejduiesc uh, piața unică, dar și principiul liberei circulații, dar și obiectivele mai ample de um, politică de transport. O noutate uh, este acum faptul că nu, se mai, nu mai trebuie să se achiziționeze diferite viniete, uh, euroviniete pentru a merge dintr-o țară în alta, ci uh, un sistem unic, dar asta presupune un sistem inclusiv transfrontalier de uh, date, bineînțeles cu respectarea datelor sensibile sau datelor private ale utilizatorilor. Noi dorim ca această petiție să rămână deschisă câtă vreme nu se pronunță uh, Curtea de Justiție. Într-adevăr, în Germania, legea modificată în 2009 nu se bazează pe o tarificare care să ducă la îmbunătățirea uh, rețelei de autostrăzi, ci nu face decât să împiedice principiul unei cetățenii europene care se bazează pe nediscriminare uh, și, uh, bineînțeles, că ideea este de a avea o nouă formă de solidaritate civică și politică. Köszönöm szépen, Amorozó asszony. Most pedig szeretném meg... Mulțumesc. Îi dau acum cuvântul domnului Frederic Rasmussen din partea Comisiei Europene. Vă rog. Mulțumesc. Ceea ce privește legislația europeană, nu există taxe pentru autoturisme, doar pentru vehicule grele. Dar Comisia a chemat Germania în instanță 28 iunie 2015 cu privire la planul Germaniei de a introduce taxe pentru vehicule, așa numit, așa numită taxă PKV Maut. Considerăm că e discriminatorie față de vehicule înregistrate în străinătate. Apoi însă Parlamentul a decis să modifice prima propunere și să țină cont de cele spuse de comisie în acel caz și atunci comisia a considerat că nu se mai discriminează împotriva acestor autoturisme străine pentru că acea legătură unul la 1 făcută între impozitul auto și taxa auto fusese ruptă legătura. Comisia a făcut o propunere și de modificare a legislației pentru sau Germania, scuze, a făcut Comisia a făcut totuși această modificare pentru a evita discriminarea autoturismelor iar propunerea făcută de comisie merge în direcția unor taxe bazate pe distanță pentru autoturisme, care în natura lor nu sunt discriminatorii pentru că toată lumea plătește atunci același preț pe kilometru. După încheierea acelui caz, Austria a decis să se adreseze Curții de Justiție, Curții Europene de Justiție cu privire la articolul 259 din tratatul cu privire la funcționare. <clears throat> Și aceasta pentru că nu a fost de acord cu Comisia. În ceea ce privește Comisia, acest caz nu mai ține de noi, a fost închis Curtea Europeană de Justiție va, lua, va da o decizie. Cazul a fost lansat în octombrie 2017, durează cam 2 ani, deci probabil într-un an de acum se va lua o decizie din partea Curții de Justiție. Repet, cazul nu mai este în de competența noastră și de aceea recomandăm ca această petiție să fie închisă. Mulțumesc, domnule Rasmussen. Domnul Iar, ați propus să modificăm ordinea. Dorește cineva din partea deputaților să spună ceva sau vrei să spui tu ceva acum? Mulțumesc, domnule președinte, voi face eu observație generală de nivel politic. Imaginea pe care o au în Parlamentul European aceste, uh, armonizarea acestor taxele pe autostradă nu e cea mai rea idee dacă nu suntem precauți cu vinietele, face fiecare ce vrea. Ar trebui să cumpăr o vinietă pentru Strasburg, la un moment dat nu mai am loc pe parbriz și vă spun din experiență proprie. În Portugalia am plătit odată amendă pentru că n-am știut, nu mi-am dat seama că sunt pe o stradă unde, pe care trebuia să am uh, uh, vinietă. Rog colegii să mă înțeleagă, dar nu sunt un mare prieten al vinietelor. Dacă Parlamentul s-ar gândi și la acest subiect, nu la o taxă europeană, dar la o armonizare a regulilor. Mă gândesc la o procedură nouă, un aparat mic pe care îl pot folosi în toată Europa și să nu am grijă asta în fie, la fiecare frontieră dacă am plătit, am cumpărat, am lipit și așa mai departe. Asta pe de o parte. Dar va fi o discuție de durată, sunt sigur. Poate putem uh, poate putem putem uh, îmbunătăți. Nu, nu vrem nici să stricăm aceste taxe de autostradă. ceea ce privește Germania, Comisia a spus-o foarte frumos, nu vreau să mai adaug nimic. A existat uh, discuția în 2015, noi am Germania a propus o versiune nouă, Comisia a spus că nu se mai discriminează, dar sigur un stat membru poate depune o plângere, așa a decis Austria. Nu ne nu avem ce face, trebuie să așteptăm. Nu ne rămâne nimic altceva de făcut. Deci, las președintele în înțelepciunea sa să, înțe- să hotărască dacă deschide sau închide petiția. Am argumente pentru ambele variante, da? dar de-aia e președinte ca să decidă, deci aveți cuvântul. Mulțumesc. Este dificil pentru mine să iau o decizie. pentru că eu personal apreciez autostrăzile din Germania. Acest sistem al autostrăzilor e în interesul tuturor cetățenilor europeni. Să dăm acum cuvântul Bundestagului, așadar. În ceea ce privește grupul meu, ce vă pot spune este că Germania este în mijlocul Europei, o țară de tranzit, avem un sistem de autostrăzi stabil, uh, funcțional, dar între 10 și 15% din uh, vehicule de pe străzile noastre nu sunt din Germania. Noi vrem să ne considerăm motorul acestei Europe. Suntem pentru frontiere deschise, dar trebuie să finanțăm acest sistem de autostrăzi cumva, trebuie să le extindem de la uh, două benzi la 3, 4, 5, crește numărul de camioane, de vehicule grele, ă, trebuie să lucrăm la poduri. E bine, dar e și de investit. Iar noi, grupările din Bundestag, ne-am gândit la o taxă auto de 80 de euro pe an. Acesta este planul Spre deosebire de alte state membre care au o rețea mai mică, suma este mai mică. În Germania plătesc între, între 3 și 5 euro pe 100 de kilometri sau în Austria pentru 10 zile deja 7,60 euro și Germania cu vinieta anuală e o țară mai mică proporțional. Asta e foarte important. <clears throat> ne gândim și la alte inițiative europene pe care vrem să le armonizăm a spus-o și președintele foarte bine și domnul Iar, o călătorie de la Belgrad la Berlin, la Belgra- de Berlin uh, la Zagreb. Peste tot trebuie să cumpăr o vinietă și e aiurea. De aceea salutăm luarea unei inițiative. Mă bucur că Comisia a decis că Germania nu încalcă tratatul. Avem o reformă proprie adoptată în ultima perioadă legislativă. Am avut o serie întreagă de discuții acolo pe diferite puncte. Am adaptat și legislația de mediu. Susținem o abordare pozitivă, astfel încât cei care circulă cu mașini mai vechi, mai murdare, au mai mult de plătit. Cred că e în uh, sensul idee și Parlamentului Germania face multe pentru a elimina vechile vehicule diesel și de ce am salutat dacă această petiție, așa cum recomandă comisia, comisia, dacă petiția nu va mai fi susținută și va fi închisă. Mulțumesc! Mulțumesc, următorul vorbitor. Aș dori să spun și eu ceva. Ideea unei armonizări la nivel european cred că este foarte interesantă. Altfel vorbim de, iată, diferitele sisteme, fiecare țară, altă vinietă. Am putut face un tur al Europei în vară și e interesant cu câte autocolante te trezești pe parbriz. Totodată însă este important ce se întâmplă în instanță când se ia o astfel de decizie și iată avem procedura în fața curții, grupului nostru îi se pare dificil să închidă petiții în astfel de momente. De aceea sunt de altă părere decât partenerul meu de coaliție. Eu am senzația că dacă procedura în instanță e în desfășurare, și urmează să se ia o decizie acolo, nu pot închide petiția înaintea deciziei Curții Europene. Aceasta ar fi poziția mea. De multe ori există tradiția de a aștepta ca o astfel de decizie să fie luată și eu propun să facem la fel și aici. Am mai avut cu nu mult timp în urmă o petiție în Bundestag unde era vorba de praful de microparticule de poluare și acolo există diferitele sisteme în Europa și dacă se vorbește de o armonizare ar fi util să ne gândim și la acele cazuri, la o armonizare, pentru că altfel și acolo avem probleme cu uh, particulele fine și de asemenea, mergând prin Europa, trebuie să-ți uh, să lipești diferite plachete. Atât aș avea de spus. Mulțumesc. Köszönöm szépen, parancsoljon képviselő úr. Mulțumesc. Danke, oh. Vorsitzender. Uh, Mulțumesc. Grupul ALDE din uh, Parlamentul German are o altă, privi- o altă perspectivă. E vorba de 50 de miliarde de euro care se vor recolta prin um, acești, uh, această taxă auto. Cheltuielile pentru autostradă sunt de 43 de miliarde de euro anual. Deci se strâng destui bani, doar că se cheltuiesc unde nu trebuie. Noi suntem un partid pro-european Vedem uh, că avem o uniune economică aproape finalizată în uh, Uniunea Europeană, avem o uniune monetară care ne permite să circulăm peste tot în Europa, bunurile pot circula liber, uh, lucrătorii pot circula liberi, lucrătorii pot să meargă oriunde doresc în Europa și să-și caute un loc de muncă, însă autovehiculele trebuie să fie taxate, în schimb. Noi avem o altă perspectivă, nu credem că nici în Germania, nici în restul Europei se justifică această taxă auto și credem uh, ca în cadrul unei armonizări ulterioare în Uniunea Europeană am salutat dacă această taxă auto ar fi eliminată complet din toate statele europene. Credem că în Germania costurile administrative pe care le-am avea cu această taxă auto ar uh, fi foarte aproape de veniturile pe care le-am înregistrat sau chiar le-ar depăși. Mulțumim! Mulțumim foarte mult! Da, mai există o intervenție. Vă rog, aveți cuvântul. Da, eu sunt reprezentant al partidului CSU în Parlamentul German, um, filiera bavară, așadar, a partidului CDU. Procedura de la CEJ în continuare în curs, acolo se va decide în cele din urmă și cred că avem destul de a face cu petițiile cât să mai ținem deschisă și această petiție. Iată de ce eu nu pot să recomand decât să o închidem. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Nu mai există alte înscrieri la cuvânt, din câte văd. Ba da, Peter, te rog. Domnule președinte, dacă tot e vorba de mașini, atunci uh, se încinge spiritul german. Da, putem să vă ajut în luarea unei decizii. Putem să așteptăm decizia coordonatorilor, pentru că atunci vor fi prezente toate grupurile. Ar fi soluția, cred, ideală, pentru că pentru ambele decizii cred că s-au prezentat argumente pertinente și colegii din uh, Bundestag au dovedit că putem uh, adopta foarte bine ambele perspective. Fie, domnule președinte, decideți acum, fie uh, așteptăm coordonatorii, oricum decizia pe care o veți lua o vom respecta. Mulțumim, mulțumesc foarte mult. Înainte de a mă pronunța, haideți să-i dăm cuvântul petentei doamna Ana Rita Amorozo. Colgo, cu imensul piacere. Mă bucur foarte mult uh, de ce am auzit aici din partea anumitor parlamentari Bundestag. Au spus că ei respectă hotărârile Curții de Justiție și atunci mi-ar place ca efectiv efectele acestor hotărâri să se reflecte asupra petiției. Bineînțeles, interesul uh, meu este acela ca această petiție să rămână deschisă, și știu că anumite dintre grupurile din Bundestag au spus asta și au solicitat asta și având în vedere ce a spus colegul Urlich, numai ce, și eu sunt împotriva acestor taxe de drum, dar cu sau să le armonizăm peste tot în Europa, pentru că în Europa, în Italia plătim așa de mult pentru autostrăzi cam de proastă calitate, recunosc, dar dacă în Uniunea Europeană se impune o astfel de taxă și ea este armonizată, Mie mi se pare foarte bine, oricum aici se hotărăște totul, aici în forurile europene și dacă poate pe următorul mandat uh, parlamentar uh, să se pună ca prioritate această temă în discuție ar fi într-adevăr o victorie. Vă mulțumesc foarte mult! Köszönöm szépen! Mulțumesc foarte mult! Situația, după părerea mea, e următoarea. E clar, avem de-a face cu o problemă unde părerile sunt împărțite. Din partea comisiei am primit o, am ascultat o descriere cât se poate de corectă a situației și așteptăm o decizie din partea Curții Europene de Justiție. Doamna Amoruzu, vreau să vă cer înțelegerea. Cred că comisia noastră aici a ajuns la limitele sale nu putem să facem mai multe. Petiția a ajuns acolo unde poate chiar își are locuri în fața CEJ. Am ascultat cu mare atenție tot ce v-au de spus cei prezenți și aș propune totuși să închidem această petiție. Știu că poate nu vi se pare corect. Oricum nu puteți face nimic atâta timp cât procedura este încă deschisă și CEJ nu s-a pronunțat. Dacă după decizie nu sunteți mulțumită de aceasta, aveți dreptul să înaintați o nouă petiție. Și firește că ne vom ocupa de aceasta. Am auzit foarte multe propuneri bune aici, poate că se ajunge într-adevăr la o armonizare în Europa. Poate că nu am uh, văzut bine, dar se pare că poate nu veți fi neapărat mulțumită de propunerea mea, dar oricum deocamdată încheiem cu această, închidem această petiție și așteptăm decizia CEJ. Domnul Stefan Wachtler, cetățean german, a înaintat petiția 0879 din 2014 referitor la introducerea unor reglementări pentru grăsimile trans uh, din alimente. Doamna Stephanie Bodenbach este alături de noi din partea DigiSante și am să-i dau cuvântul dumneai pentru a ne prezenta punctul de vedere al comisiei. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Subiectul de astăzi este consumul de grăsimi trans, de acizi grași trans, dacă aceștia sporesc riscul unor boli cardiace prin prezența sporită a colesterinei în sânge și Agenția Europeană a Alimentelor a confirmat acest risc. Există o serie de țări, precum uh, Danemarca, care au stabilit deja prin lege limite pentru uh, acizii grași trans. Aceștia sunt limitați la un total de 2% în alimente. Comisia analizează subiectul de mulți ani, în urma solicitărilor din partea Parlamentului și Comisiei. Comisia a prezentat deja un prim raport în acest sens la sfârșitul anului 2015. Acolo s-a vorbit de consumul acestor, s-a analizat consumul uh, acestor acizi grași prin alimente de către populație și s-a încercat să se analizeze care ar fi uh, posibilitățile de eliminarea problemei în rândul populației prin introducerea de pildă unei obligații de etichetare sau, dacă ar fi fost mai bine, mai potrivit să se limiteze conținutul. Pe baza concluziilor s-a solicitat realizarea unui alt studiu care s-a ocupat îndeosebi de consecințele economice, dar și de mediu ale diferitelor măsuri. Acest studiu a fost finalizat în 2017 și a stat la baza unui studiu de impact care a fost prezentat la jumătatea acestui an. Ca rezultat al acestei uh, activități îndelungate. Mă bucur să-i spun petentei că, în sfârșit, s-a prezentat un proiect uh, în uh, acest sens, proiect disponibil de câteva zile, pe, de pe 4 octombrie mai precis, pe pagina de internet a Comisiei. Aceste propuneri legislative uh, rămân publicate patru săptămâni și pot fi comentate. Între timp, proiectul de lege, acest proiect de lege a fost transmis uh, Organizației Mondiale a Comerțului. Statele membre au acum două luni la dispoziție pentru a înainta observații, întrebări și comentarii. Ce e de reținut din propunerea Comisiei? Stabilirea unor limite obligatorii prin lege pentru, grăsim, pentru acizii grași transindustriali și pragul prevăzut este încă o dată 2% din totatul conținut, din conținutul total de grăsimi al produsului. Reflectă normele care sunt în vigoare deja în Danemarca sau în alte țări europene. Cam atât în ce privește situația actuală. Oricum, uh, vă vom ține la curent. Mulțumesc. Pe domnul Iar. În ce privește valorile limită și intenția de reglementare, dacă am înțeles bine, Petenta dorește o reglementare, o reglementare care e în curs, așa că aș propune chiar închiderea petiției sau chiar să transmitem această petiție Comisiei Envi. Eu aș propune să o închidem, pentru că oricum obiectivul acesta e îndeplinit. Deci, practic o veste bună pentru petentă. Mulțumesc foarte mult! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Sunt de acord cu cele spuse de Peter Iar și aș dori să vă mulțumesc pentru avizul pe care ni l-ați prezentat. Petenta dorește o reglementare. Comisia a făcut deja ce scuze, petentul dorește o reglementare, Comisia a făcut deja primul pas și cred că obiectivul petiției a fost îndeplinit. Iată de ce cred că putem închide fără probleme petiția. Văd că nu, existe, nu există obiecții, așa că această petiție se consideră ca fiind închisă. Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi. E vorba de petiția 0963 2017 e vorba de recunoașterea uniformă a calificărilor um, asistentelor. Viorel Hușanu a înaintat această solicitare și din cât am înțeles, domnul este prezent în sală. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. excelențele voastre, doamnelor și domnilor europarlamentari. Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a mă afla astăzi aici în fața dumneavoastră și vorbesc în numele a peste 100 de mii de asistenți medicali din București și din România. Am depus în anul 2017 o petiție prin care vă semnalam o situație foarte dificilă pe care o întâlnesc asistenții medicali din România. În prezent, în unitățile sanitare din România, există asistenți medicali care fac aceeași muncă, fișele de post sunt identice, însă munca lor este plătită diferit, pentru că la stabilirea salariului se ține cont doar de nivelul de studii. În funcție de perioada în care și-au au desfășurat studiile, asistenții medicali pot fi asistenți medicali cu școală tehnică sanitară, cu liceu sanitar, cu școală pozițială, cu școală pozițială și un an de pregătire, cu școală pozițială și studii superioare, cu studii superioare de trei ani sau studii superioare de patru ani. Deci, practic, sunt opt forme posibile de obținere a calificării de asistent medical, care încă sunt în practică. În prezent mai sunt funcționale doar două dintre ele, școala poziceală, ISCET 4, și facultățile de uh, asistență socială, care au un ISCET 6. Deci, cum vă spuneam, în România sunt peste 100.000 de, de asistenți medicali care au absolvit aceste școli pozițiale și care în momentul de față doresc să-și continue studiile legea învățământului din românia modificată recent în anul două mii șaptesprezece a creat cadrul legal de completare a acestor studii din învățământul postliceal către cel universitar dar cu toate acestea până în acest moment nicio universitate din românia nu a oferit posibilitatea la acest program real și un acces ușor de pregătire. Și dacă ar exista o astfel de formă de studiu, ea ar fi total insuficientă. Numărul de studenți care ar putea accesa anual acest program de pregătire este de aproximativ 10% din cifra de școlarizare, care înseamnă aproape 100 de asistenți medicali din toată țara. Asta ar însemna că pentru a participa la o formă de pregătire pe care legislația română o este în momentul de față în practică, ar fi teoretic nevoie de 1000 de ani Alternativa pentru cei care vor să-și crească nivelul de studii de pregătire este să parcurgă întreaga programă de studii, adică patru ani de zile de licență. Tocmai de aceea venim astăzi în fața noastră și vă rugăm să susțineți o soluție pe care noi am găsit-o. 1. Uniformizarea și standardizarea studiilor pentru viitorii asistenți medicali, astfel încât de acum înainte să fie o singură formă de învățământ. Iar 2. Inițierea unui program profesional de scurtă durată, pentru că asistenții medicali actuali cu diplomă de studii medii, care își doresc, subliniez, care își doresc completarea studiilor, să o poată face și să se finalizeze cu un program de absolvire care să, care să ia în calcul numărul de credite de la forma anterioară absolvită. Se poate lua ca reper exemplul Belgiei sau exemplul Spaniei, care într-o situație similară au inițiat programe de pregătire similare această soluție a rezolvat de aici înainte și problema diferențelor salariale în condițiile unei munci absolut similare. Ne sprijinim această soluție de prevederile directivei 36 din 2005 și directiva 55 din 2013, care susțin că trebuie aplicate principiile de măsuri compensatorii în educație și training profesional, precum și cele privind completarea și asimilarea aptitudinilor profesionale în urmă cu câțiva ani în românia a existat posibilitatea legală a unui program de revalorizare aceasta însă a permis absolvenților doar exercitarea profesiei în alte state membre ue. în românia practic nu s a întâmplat nimic cu această revalorizare ei muncesc ca asistenți medicali fișa postului v am spus nu este cu nicio virgulă schimbată și practic doar salariul este diferit. diferența de salarizare asociată nivelului de studii diferit generează și alte discriminări. În prezent, spitalele sau unitățile medicale la modul general îi exclud pe cei cu studii superioare pentru că sunt mai bine plătiți, îi exclud la, pe cei cu studii medii, dar fără BAC, pentru că se presupune că sunt mai slab pregătiți, iar aceștia din urmă ajung să plece și să lucreze în țări din Uniunea Europeană. În momentul de față, România a exportat peste 28.000 de asistente medicale. Credem că o pregătire uniformă și o plată corectă pentru muncă egală ar elimina aceste discriminări. Pentru toate aceste considerente, vă rugăm să dați curs solicitării noastre și încă o dată vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să prezint această situație. Mulțumesc frumos! Mulțumesc foarte mult! Acum doresc să văd care este părerea comisiei. Domnul Tomaraș, Tomaras, nu știu cine va lua cuvântul sau doamna Avalacic. Uh, descri- Mulțumesc pentru această descriere foarte amănunțită a problemelor pe care ni le-a semnalat, pe care le-am constatat uh, dând citire petiției dumneavoastră. În primul rând, uh, vreau să vedem un pic care este fundalul în care ne plasăm, uh, ce înseamnă unitate de sănătate, uh, ce înseamnă furnizor de servicii medicale. Acestea sunt competențe ale unui stat membru. Există și niște excepții la aceste prevederi. Una dintre ele se referă la armonizarea um, cerințelor minime de formare pentru anumite profesii pe care statele membre s-au pus de acord să le respecte. Uh, Aici se, se aplică asta și pentru infirmierii sau asistenții medicali din sistemul de sănătate. Aceste lucruri au fost actualizate în anul 2013 uh, cu modificarea directivei citate. Ce înseamnă aceste cerințe? Durarea uh, formării uh, până 160 de ore, uh, materiile principale care trebuie acoperite și competențele minime și calitățile minime pe care trebuie să le uh, dobândească persoana respectiv pentru a obține titlul de infirmier. Dar orice stat membru poate să uh, introducă cerințe de training, de formare mai ambițioase decât cele conținute în directivă sau pot să se mențină la acest nivel minim european. Cât privește uh, ideea de a avea o, un program uniform de training pe, pe plan național, aici uh, directiva spune că da, se poate urma fie calea universitară, fie calea profesională. Statul membru poate să aleagă una sau alta dintre căi, facultate sau școală profesională. Statul membru, de asemenea, poate să hotărască să introducă ambele tipuri de uh, Uh, diplome. Statul membru, de asemenea, deci poate să aibă diferite, cele două tipuri diferite de educație, dar cu diplome și cu uh, cerințe uh, diferite tot ce contează este să fie o durată minimă a programei și conținutul minim al programului care a fost uh, stabilit pentru aceste meserii. Statul membru poate să meargă numai pe calea universitară. Poate, dar nu este obligat uh, prin lege, prin legea europeană să facă acest lucru. Uniunea Europeană a primit în sânul ei România în 2007 și Până acum, uh, această țară, țara dumneavoastră, trebuie să se conformeze directivei. Uh, ați vorbit în, uh, în trecut, au existat mai multe posibilități de a ajunge la meseria de infirmier, acum nu au rămas decât două astfel de posibilități. Bineînțeles, Există o serie de infirmieri și asistenți medicali care au moștenit vechile reguli și vin din vechile sisteme. Bineînțeles că aici se aplică diferite uh, reguli de recunoaștere pentru aceste persoane în funcție de situația lor. Bineînțeles, uh, pentru cei care se conformează cu cerința minim, minimă, cu durata minimă de, de, de modul de studiu, recunoașterea este automată. Pentru cei care vin din sistemele unde nu există așa ceva, vor trebui să dovedească anii de uh, Uh, experiență profesională, de stagiu, ucenicie sau altceva, pentru a putea uh, să lucreze, dacă doresc, în alt stat membru. După cum v a spus, directiva se referă la libera circulație, deci toate aceste lucruri se referă la libera circulație, mai ales transfrontalieră, a infirmierilor și asistenților. Am înțeles că dumneavoastră doriți ca astfel de sistem să se aplice pe plan național în România, deci măsuri compensatorii pentru cei care au, format, au urmat uh, studiile de asistență asistenți și care să meargă mai departe și să se califice. Însă să știți că nu uh, directiva rezolvă această chestiune. România uh, este cea care hotărăște cum își gestionează și uh, face sistemul său de educație și de formare. Cât privește recunoașterea infirmierilor, nu există în directive reguli care arată cum să se facă acest lucru. Și mă refer asta în raport cu salariul salariul. Deci nu există o legătură care se creează direct prin directivă între uh, structura remunerării și nivelul de studii sau respectiv uh, studiile urmate. Uh, nu există obligații în acest sens și sper că am uh, lămurit puțin situația din menționată în, petiție. Mulțumesc! Köszönöm Mulțumesc foarte mult! Am o întrebare pentru deputați, dacă doriți să luați cuvântul. Cine dorește să intervină, vă rog. Estimați colegi, după cum vedeți, România se confruntă în ultimii ani cu plecarea masivă a personalului medical către alte state ale Uniunii. În ultimii 10 ani, 20%, 20% din asistenții medicali au plecat din România. Vă puteți imagina impactul unei asemenea exod asupra sistemului de sănătate național? Demersul domnului Hușanu, care îi reprezintă pe cei 7521 de asistenți medicali care au semnat această petiție, este util și absolut necesar pentru a asigura reglementarea uniformă a profesiei de asistent medical în România și a înlătura situații discriminatorii în salarizarea asistenților. Așa cum am menționat domnul Hușanu mai devreme, accesul la profesia de asistent medical a fost reglementat extrem de diferit de-a lungul timpului în România. În prezent, asistenții medicali cu studii postliceale sunt tratați diferiți față de cei cu studii superioare, lucru care nu se întâmplă în alte țări ale Uniunii Europene. Deși teoretic există posibilitatea legală de recunoaștere a studiilor postliceale sanitare și continuarea lor la nivel universitar, în practică acest lucru nu se întâmplă. Drept urmare, în acest moment în România, asistenții cu studii superioare, deși au aceleași atribuții, ca și cei cu studii medii și de multe ori mai puțină experiență profesională, sunt mai bine plătiți. Cea mai sigură cale de a păstra acest personal în sistemul de sănătate românesc este de a le da posibilitatea fie să dea un examen de echivalare, fie să le fie recunoscut numărul de credite printr-o reglementare care să ia în considerare abilitățile profesionale și experiența dobândită pe scurt, prin standardizarea studiilor. Conform directivelor europene în domeniu, statele membre trebuie să aplice măsuri compensatorii în educație și formarea profesională, precum și completarea și asimilarea aptitudinilor profesionale. Alte state membre, precum Spania, Belgia, Estonia și Polonia, oferă un exemplu pozitiv în acest sens. În concluzie, cred că această petiție, domnule președinte, trebuie să rămână deschisă iar Comisia Europeană să investigheze punerea în aplicare efectivă a dispozițiilor legale privind profesia de asistent medical în România. Stimați colegi, o soluție favorabilă va însemna un ajutor, un ajutor imens nu doar pentru cei 7500 de petiționari, ci un ajutor pentru 120.000 de asistenți medicali din România. Vă mulțumesc! Köszönöm szépen, Peter Jár, Mulțumesc foarte mult. Domnul Iar. Mă lovesc de o problemă pentru că, pe de-o parte, trebuie să recunosc uh, cele spuse de petent și că ce solicită este cât se poate de clar și de ușor de înțeles. Trebuie să ai posibilitatea de a dobândi calificări suplimentare și trebuie să ai posibilitatea, de asemenea, de a actualiza titlurile dobândite. Comisia a spus-ne că totul e permis, da, înțeleg, și dar ține de competența statului membru. Deci ne învârtim în cerc. Dacă am înțeles bine, comisia spune că ce cere petentul, da, e justificat, însă România trebuie să uh, facă toate, însă România nu face acest lucru. Deci ne aflăm practic în uh, fața unei situații în care ce cere petentul e cât se poate de justificat. Deci ar trebui să trimitem uh, această petiție României, după părerea mea, și uh, să-i întrebăm de ce nu își asumă competențele. Acum, ce facem? Suntem stricti sau nu? Să spunem că nu suntem competenți și atunci să închidem petiția și să o transmitem României. Iar colegul spune, dacă, petiți, dacă e oricum e o problemă deschisă, petiția ar trebui să rămână deschisă. Da. Cale ar fi să închidem petiția și să trimitem o scrisoare a României și să-i spunem să pună în aplicare dispozițiile existente. Da, e o decizie politică, dar în același timp trebuie să-i spunem petentului și cred că comisia a răspuns cum trebuie. Noi nu suntem competenți ce face guvernul României. Da, nu prea are sens, nu prea e de înțeles, însă e permis, practic. Da, acesta este conflictul de care ne lovim acum. Mulțumesc foarte mult pentru aceste contribuții, vă rog. Yeah. Mulțumesc foarte mult da, sunt de acord, de fapt, cu ce spune Peter Iar. În multe state membre, într-adevăr, s-a făcut auditare pentru a ajunge la o salarizare echitabilă în diferite sectoare, pentru diferite meserii, pentru că de-a lungul vieții profesionale oamenii s-au trezit pe diverse trepte salariale și poate am putea să trimitem autorităților din România o scrisoare și să, în paralel să închidem petiția, să solicităm așadar autorităților române să facă ceva pentru uh, muncă egală, salariu egal, pentru că este clar că sunt oameni care sunt prinși pe picior uh, greșit de aceste reglementări uh, Ehm, și nu au salariul pe care îl merită și cred că asta ar putea să fie principalul celor spuse în scrisoarea către Guvernul României. Mulțumesc foarte mult! Usanur. Mai dorește cineva să intervină? Rog petiționarul să ia cuvântul. Într-adevăr, s-a subliniat un lucru foarte, foarte ok sută de mii de asistenți medicali, repet, sută de mii de asistenți medicali din România își doresc să învețe, își doresc să-și continue studiile. În prezent, statul român, chiar dacă anul trecut, în 2017, a creat această posibilitate de a uh, transfera credite din învățământul pozițial către cel universitar, nicio universitate din România în acest moment nu acceptă acest transfer. Și v-am mai spus acum în discursul meu că și dacă ar accepta universității din România acest transfer de credite, ne-ar trebui o mie de ani repet încă o dată, o mie de ani, ca toți asistenții care își doresc să învețe, să-și completeze studiile, să acceadă această formă de pregătire. Ori este, este absolut imposibil. Atunci de-aia vin cu cele două propuneri, să existe o singură formă de pregătire de acum încolo și să fie un examen național în urma căruia orice asistent medical care își dorește să-și completeze aceste studii, să fie primit și eventual triat după acest examen. Și mai este un aspect, dacă îmi permiteți încă câteva secunde. În momentul de față, ca să predai în facultățile de medicină pentru asistenții medicali, trebuie, ar trebui, din punctul meu de vedere, să fie asistent medical. În momentul de față, în România predau doar medicii, care nu s-au întâlnit cu aceleași proceduri. Un asistent medical despre care vorbesc eu acum, dacă ar vrea să, să predea, ar însemna să o ia de la zero și să mai facă din acest moment patru ani de facultate, încă trei ani de masterat și apoi doctoratul, deci încă cel puțin zece ani ca să poată să predea unui coleg de-a lui. Ori acest lucru îmi pare că trebuie reglementat cumva. Vă mulțumesc încă o dată. Hölgyek és urak, a következőt javaslom. És... Stimate doamne și stimați domn, fac următoarea propunere acum. Cer scuze tuturor celor care studiază problema strict din perspectivă juridică. Petiționarul a auzit diferitele păreri între patru ochi v-aș spune că Parlamentul European nu are competențe în acest domeniu. Însă nu am voie să spun acest lucru aici, pentru că ședința noastră este transmisă live pe internet. Majoritatea colegilor, din câte văd, sunt pentru închiderea petiției. Eu însă am o altă părere. Eu propun să... Bine, e și o întrebare de ordin psihologic. Eu știu că mulți oameni, foarte mulți oameni în România așteaptă o măsură sau un pas din partea noastră. Dacă guvernul dumneavoastră nu e în stare să soluționeze problema, măcar noi să încercăm ceva și nu vreau să lăsăm cetățenilor europeni impresia că i-am fi lăsat, uh, i-am fi ignorat. <clears throat> Ar fi greșit atât din punct de vedere politic cât și psihologic. De aceea, propunerea mea, vom scrie o scrisoare Guvernului României și rugăm concret în uh, sensul directivei europene să ia o poziție mai corectă, să fie mai flexibili și să devină mai activi. Agata, ne-ați uh, explicat foarte clar ce marjă de manevră avem. Propun să lăsăm așadar petiția deschisă, astfel încât cetățenii din Europa să știe că Parlamentul European se află de partea lor și că luăm problema în serios. Pe de altă parte, însă, nu vă pot garanta că guvernul uh, României va lua o atitudine pozitivă. S-ar putea ajunge chiar la o situație de criză. S-ar putea să, să fim obligați la un moment dat să închidem petiția. Dar, deocamdată, fac această propunere, petiția rămâne deschisă, scriem scrisoarea, punem presiune asupra guvernului și vedem ce se întâmplă. Ce părere au colegii? Sunteți de acord? Se pare că da. Bine. Vă cer scuze. Din punct de vedere strict formal ar fi trebuit să închidem uh, petiția, dar e o întrebare de ordin politic și psihologic în același timp. Și o ultimă petiție pentru astăzi numărul 30 din partea doamnei Monica Lagoginska din Polonia în numele Fundației pentru Învățare pe întreg parcursul vieții, împreună cu două alte persoane, măsuri ale guvernului care pun în pericol activitatea ONG-urilor. Din câte știu, petiționarea este prezentă și îi dau cuvântul. Szanowni Państwo, dziękuję za możliwość przedstawienia naszej petycji w Parlamencie. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Mă bucur că îmi dați ocazia să prezint uh, petiția noastră în Parlamentul European. Vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul pe care ni-l acordați. Ar fi foarte bine ca vorbitorul să vorbească un pic mai rar, dacă se poate. Dziękuję za, dziękuję za przypomnienie. Raz jeszcze podziękowania dla wszystkich osób, które... Mulțumesc, da, mulțumesc că mi-ați atras atenția. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au, ne-au permis să fim aici astăzi cu dumneavoastră. Ne bucurăm să prezentăm petiția noastră. Din septembrie 2017 a trecut mai mult de un an și situația societății civile și a ONG-urilor uh, și alte organizații de profil care nu sunt de acord cu linia ideologică a guvernului actual din Polonia s-a schimbat uh, în rău foarte mult. Nu e vorba numai de a restricționa autonomia acțiunilor acestor organizații. Nu, este din ce în ce mai greu pentru noi să participăm uh, cumva la viața societății într-un fel sau altul. Uh, guvernul legiferează în stânga și în dreapta, fără să se gândească prea mult la ce ar putea să uh, creadă societatea civilă. Numai anumite organizații uh, primesc uh, ajutoare sau subvenții de la stat. Nu există o concurență reală între aceste organizații cât privește sau cât uh, uh, guvernul consideră că protestele de stradă, manifestațiile sunt orchestrate din afară, oamenii sunt persecutați, sunt arestați. Numai în anul trecut s-au registrat peste 300 uh, de anchete și s-au pronunțat toate atâtea uh, hotărâri în justiție, pentru că e vorba de o serie întreagă de persecuții ale acestor protestatari. În fiecare lună apar sute de noi cazuri și uh, unele dintre acestea n-au nimic de a face cu protestele de stradă. Conform raportului privind libertatea presei în 2017, Polonia a înregistrat uh, cel mai prost clasa, prost punctaj, mai, mai prost decât Turcia, decât uh, Belize, decât uh, alte țări. Foarte puține țări s-au clasat mai prost decât Polonia în acest clasament. Și alte cifre arată de asemenea că uh, Polonia nu este o țară democratică și că nu este de multă vreme o țară democratică. Guvernul uh, încearcă să-i uh, supună pe cetățeni și ne, ne, ne îndreptăm către un stat uh, polițienesc. Legea din 2016 în ce privește biroul procurorului, precum și legea antiterorism, au răutățit situația cât privește biroul procurorului, e bine, acesta uh, a primit tot mai multe atribuții, iar cât privește a doua lege menționată, nu mai există deloc restricționări când vine vorba de culegerea de date uh, de la operatorii uh, telecom, de pildă. Din potrivă, s-a redus dreptul de a manifesta, de a se răzvrăti Frustrarea este foarte mare pentru că este clar că guvernul nu are de-a face, nu are ce să facă cu oamenii care nu împărtășesc ideile sale. Mulți chiar sunt uh, disperați în această pricină. Piotr uh, Șoșni uh, în 2016 și-a dat foc în Varșovia, în mijlocul orașului, în centru și a murit 10 zile mai târziu din cauza acestui autodafe. Noi uh, considerăm așadar că în aceste condiții nu trebuie să uităm că societatea civilă este fundamentul unei democrații și este esențială pentru o viață politică sănătoasă. Este foarte clar că în acest moment nu e nevoie de rapoarte și documente, ci de acțiuni și măsuri concrete. Mă refer și la articolul 7, care a fost uh, uh, menționat în legătură cu situația din Polonia și Ungaria. Dar principala problemă pe care o avem este una de finanțare mm, actualmente. Organizațiile mari care activează în Polonia vor putea să continue să supraviețuiască, însă organizația cum este a mea sau alte uh, rețele mai mici nu vor supraviețui. De aceea lansez un apel ca cetățean european să ne facem auzită vocea. Și în concluzie, ce se poate face noi, ce putem face noi ca ONG-uri ca să, să salvăm societatea civilă și, și țara în general, uh, să salvăm de guvernul actual și de ce face el. Trebuie ca să sprijiniți Polonia în demersul său de a rămâne o țară democratică și un stat de drept. Astăzi, în 2018, la ce finanțări oare ne putem aștepta uh, către ce instituții ne putem uh, îndrepta și cui ne putem adresa pentru a încerca să facem să fie respectate aceste drepturi absolut fundamentale. Mulțumesc foarte mult! Greseriu, Linda! Vă mulțumesc! Din partea DigiJust, mulțumesc! Mulțumesc petiționarei pentru aceste îngrijorări. Am dori să ne referim la ceea ce am răspuns deja petiționului, unde spunem că societatea civilă reprezintă acest este un element important și o societate civilă pluralistă e importantă pentru a putea vorbi de o democrație sănătoasă și de o decizie, deci politica decizională corespunzătoare. Comisia e îngrijorată de situația în înrăutățire într-o serie de state membre pentru ONG-uri, inclusiv în Polonia, și suntem hotărâți să facem tot ce putem pentru a promova și proteja acest spațiu. Astfel de dezbatere despre cum să întărim societatea civilă în Europa și ce responsabilități au statele membre vor fi promovate de comisie ca parte a discuției în colocviul european despre drepturi fundamentale și democrație care va avea loc pe 26 și 27 noiembrie. Într-adevăr, acest spațiu ar trebui promovat și protejat, iar statele membre au o responsabilitate în a face acest lucru. Nici o legislație nu ar trebui să aibă ca uh, scop diminuarea acestui spațiu și împiedicând uh, ONG-urile să-și desfășoare activitatea. Comisia urmărește toate evoluțiile din statele membre cu privire la rolul societății civile și acestor organizații și ca gardian al tratatului analizează măsurile luate la nivel național conform cerințelor legislației europene și Comisia nu ezită să ia măsuri atunci când sunt adoptate măsuri care pot afecta obligațiile statelor membre conform legislației europene, așa cum am și făcut în cazul legislației recente adoptate în Ungaria, unde era vorba de organizații de societate civilă cu finanțare străină. Dar, sigur, Comisia nu poate face decât uh, ceea ce îi dă voie tratatul să facă. Comisia aduce aminte uh, că nu are competență generală atunci când vine vorba de drepturi fundamentale sau încălcarea drepturilor fundamentale în statele membre. Asta cu excepția cazului în care se încalcă legislația Uniunii Europene. Aceasta ar putea include libertatea de adunare, respectul vieții private, elemente afectate de petiția petiționarului. Acum, în ceea ce privește situația descrisă de dumneavoastră, Comisia ia notă de provocările societății civile în Polonia, dar am dorit să subliniem că atunci când vine vorba de acces și de fondurile publice, distribuirea lor către societatea civilă Atât ca regulă cât și ca principiu, aceasta ține de competențe naționale și pentru că ține vorba de legislația european, ă, poloneză pentru crearea acelui Institut de Libertate, am dorit să informăm petiționarul că am luat legătura în februarie cu autoritățile poloneze, pentru că am cerut clarificări cu privire la rolul prevăzut pentru acest institut nou în ceea ce privește sistemul de implementare al fondurilor europene, în special fondurile structurale, și autoritățile poloneze ne-au răspuns uh, rapid și au arătat că institutul nu joacă niciun rol în distribuția acestor fonduri și am menționat că dacă se va adopta un act de implementare care dă un rol institutului în acest sens, în distribuirea de fonduri, atunci vor fi, uh, se va ține cont de dispoziții europene. Comisia va continua să, să monitorizeze implementarea acestui act pentru a se asigura că respectă legislația europeană și am notă și de avizul comun adoptat pe acest act de OSCE, Comisia de la Veneția și alții și speră că autoritățile de la Veneția iau în serios îngrijorările menționate în acest context. Sper că am răspuns astfel uh, petiționarului și vă stăm la dispoziție dacă mai există și alte întrebări. Mulțumim! Mulțumim! Colegii au cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi. Vorbesc în numele colegului Valensa, însă voi mai adăuga în cele din urmă și propriile mele comentarii. ONG-urile sunt esențiale pentru democrație. Guvernele au creat principii tocmai pentru a proteja organizațiile de societate civile. Uh, au uh, încheiat tratate, lucrează împreună cu Consiliul Europei, cu Națiunile Unite și se arată acolo foarte clar că se pot înființa orice fel de asociații, protestele pot avea loc public și așa mai departe. După ce mai multe canale mass media au fost uh, subjugate de guvern. Acest guvern polonez și-a mai stabilit și alte obiective și acum se orientează către societatea civilă. Este de fapt un uh, atac asupra societății. Guvernul a creat acest institut care va avea ca obiectiv să distribuie fonduri pentru ONG-uri acest organ nou, acest Centru pentru Libertate, va decide care sunt ONG-urile care să primească finanțări publice. Partidul de guvernământ veghează așadar asupra fondurilor care sunt distribuite ONG-urilor. Deci, finanțarea societății civile este controlată astfel. Astfel se creează probleme ONG-urilor, mai ales celor care nu sunt ascultătoare, ca să spunem așa. Din uh, aceste fonduri publice distribuite de acest institut, ele pot să nu ajungă, să nu fie uh, date ONG-urilor care nu plac guvernului, cele care apără drepturile de bază și drepturile fundamentale, drepturile omului, uh, drepturile femeilor, educația cetățenilor și așa mai departe. Și astfel, societatea civilă din Europa, este, din Polonia, scuze, este dezavantajată în mod semnificativ, iar uh, sistemul devine politizat, uh, întunecat și se creează posibilități de uh, a crea diferențe între ONG-uri în funcție de religie sau de imagine asupra lumii. Uh, ONG-urile reprezintă totuși miezul societății civile. O societate civilă puternică și pluralistă întărește societatea și reprezintă de fapt o condiție a democrației și joacă un rol important în dezvoltarea de politici. O serie de politici care își propun să limiteze libertățile societății civile și care urmăresc să controleze societatea civilă, toate aceste lucruri trebuie supravegheate cu mare atenție. Noi suntem de părere că activitatea guvernului polonez ar trebui supravegheată astfel încât să nu susținem un singur punct de vedere. Trebuie să-i apărăm pe cei care apără drepturile omului, care se implică în acest uh, efort și de aceea declar că sunt împotriva unor astfel de mișcări care îi îndepărtează pe uh, oameni din discursul politic și din mijlocul activității. Propun ca petiția să rămână deschisă. Vă dau și un uh, exemplu din bugetul uh, european trebuiau finanțate activități de protecția mediului. Era vorba de mulți bani. Un milion și jumătate de euro. Iar unele publicații apropiate de guvern au prezentat aceste au, uh, și-au modificat activitățile astfel încât să obțină aceste fonduri. Au existat și alți jurnaliști care au arătat aceste fapte și iată așa a putut fi evitat acest lucru. Este un bun exemplu despre cum fondurile publice ajung să fie distribuite cui trebuie. Guvernul polonez a negociat multă vreme cu guvernul norvegian cu privire la distribuția celor bani din partea guvernului norvegian. Guvernul uh, polonez dorea să distribuie singur acele fonduri, însă guvernul norvegian a zis nu, mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Cine dorește să ia cuvântul? Vă rog, mulțumesc. Aș dori să fie și o voce din afara Poloniei care să susțină cele spuse de doamna Giulia Petera. Adică este esențial pentru valorile de bază ale proiectului european și pentru democrația noastră să ne asigurăm că avem în țările noastre o societate civilă independentă, pluralistă, sănătoasă în toate culorile și felurile și imaginile și de, indiferent de ce culoare politică. Iar restricționarea spațiului societății civile este îngrijorător nu doar în Polonia, dar iată că Polonia este unul din cele mai clare exemple, dar se vede această mișcare și în alte părți, în alte țări. Iar noi, Uniunea Europeană, și o spun ca un eurodeputat care va părăsi acest club înaintea alegerilor europene. Viitorul proiectului european depinde de întrebarea dacă Europa reușește să uh, stăpânească, să controleze ceea ce se întâmplă în Polonia. Am avut discuția în plenară cu Ungaria și așa mai departe. Dacă nu avem puterile necesare pentru a ne asigura că uh, susținem societatea civilă și o societate civilă sănătoasă pe întregul continent, atunci cred că în această discuție despre drepturile fundamentale pe care Comisia o poartă în luna următoare, dacă nu mă înșel, trebuie să discutăm și despre ce instrumente avem la dispoziție la nivel european. Este frustrant uh, că avem aceste discuții. Am avut discuția despre Polonia și în plenară mai devreme. Am avut o serie întreagă de rapoarte despre această situație și totuși suntem blocați pentru că nu avem instrumente la dispoziție pentru a ne asigura că principiile și valorile fundamentale ale Uniunii Uh, sunt respectate. Trebuie să existe o reflexie mult mai puternică asupra acestui uh, proces. Puterea proiectului european este tocmai că avem democrații de încredere care înțeleg valoarea organizațiilor societății civile la nivel național. Trebuie doar să ne uităm la următorul punct de pe ordinea de zi despre drepturile persoanelor cu dizabilități pentru a vedea importanța ONG-urilor pentru persoanele cele mai vulnerabile din societatea noastră. Și dacă pierdem această societate civilă sănătoasă, dacă pierdem această floră sănătoasă, societățile vor fi grav avariate. Știu că nu e o declarație prea coerentă, am vorbit liber, dar simt că, iată, suntem atât de puțini în această sală și n-aș dori ca o petiție atât de importantă să primească doar un răspuns din partea unor politicieni uh, polonezi. Pentru că știu că îngrijorarea pentru ONG-urile poloneze este că uh, sau ce aș dori să le spun este că multă lume este de aceeași părere, petiția ar trebui să rămână deschisă și ar trebui să facem tot ce putem împreună cu Comisia pentru a ne asigura că întărim uh, instrumentele care ne stau la dispoziție. Mulțumim, dragi colegi. Permiteți-mi să las deoparte poziția Uh, pe care o dețin aici, pentru că sunt responsabil în PPE și în numele PPE-ului aș dori să spun următorul lucru. Suntem foarte triști că subiectul apare pe acum. Cu toții suntem de părere că organizațiile societății civile trebuie să fie libere, trebuie să-și poată desfășura activitatea în mod liber. Suntem uh, de acord cu petiționarea susținem ca această petiție să rămână deschisă și susținem Comisia în acest efort de a îmbunătăți situația. Aș dori să știu dacă petiționara dorește să reacționeze. Mulțumesc. Mulțumesc, știu că e, consider că e foarte important. Mă bucur că e discutat subiectul aici. Trebuie să găsim soluții pentru că ceea ce spusese una dintre antevorbitoare este foarte important și anume nu mai avem instrumentele necesare. Dacă nu există în Europa, unde să le căutăm? Fostul guvern crezuse în Europa. Actual guvern însă nu o face. Și nu vor să ne susțină, nu reușim să ne punem de acord. Eu vă mulțumesc pentru susținere și vă rog să ne susțineți și pe noi ONG-urile, pentru că suntem parteneri cu drepturi egale în această discuție și numai atunci Uniunea Europeană va putea trăi în uh, egalitate și libertate. Vă mulțumesc! Vă Mulțumesc. Dragi colegi, am luat așadar decizia ca petiția să rămână deschisă. Iar acest proces început de Comisia Europeană trebuie să continue. Vom reveni asupra acestui subiect când vom ști mai multe. Sunteți de acord? Da, bine. Atunci... Cei care au petrecut întreaga zi în această sală se vor mira, poate, să afle că putem încheia această rundă și că avem timp până la 4 și jumătate, respectiv începem imediat următorul subiect. Domnule profesor, vă rog să luați loc aici în față lângă mine.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 So, dear colleagues, dear members of uh, European Parliament, dear speakers, dear participants, it's a real pleasure to welcome you. Dragi colegi, uh, vă urez bun venit. Urez bun venit uh, tuturor la această audiere referitoare la drepturile persoanelor cu dezabilități. Acest, această întâlnire s-a transformat într-un eveniment anual. Pentru a patra oară vom asculta intervențiile experților și vom purta un schimb de opinii referitor la drepturile persoanelor cu dezabilități. Dați-mi voie să încep cu câteva informații de ordin tehnic. Audiera este transmisă pe internet, iar intervențiile vorbitorilor vor fi înregistrate. Avem de asemenea alături de noi interpreți care vor interpreta în limbajul eh, mimico-gestual internațional. Doresc să invit acele persoane care doresc să parcurgă de asemenea um, afișajul scris al intervențiilor să se așeze aproape de ecran. Am alături de mine o am alături de mine pe doamna Soledad Cabezon Ruiz, care va fi va prezida primul grup de discuție și doamna Rosa Esteras Faragut, care va prezida cel de-al doilea grup de discuție. Îi urez de asemenea bun venit domnului Mark Priestley, profesor uh, la Centrul pentru Studii privind dezabilitatea. Vă urez bun venit, domnule profesor, și vă rog uh, aveți cuvântul timp de 15 minute. Thank you uh, to the chair and, and thank you to the committee uh, for the invitation. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru această invitație la comisia dumneavoastră și felicitări pentru că avem acest eveniment anual pe un subiect atât de important, o adevărată declarație de intenție în atenția publicului. Uh, pe un subiect atât de important, după cum spunem. Am prezentat un studiu acum patru ani, acum el este actualizat, referitor la uh, egalitatea uh, între persoanele valide și persoanele cu dizabilități uh, în cadrul Parlamentului în cadrul Comisiei PETI și în contextul mai amplu al uh, Comisatului ONU pentru persoanele cu dizabilități. În 2015 ni s-a solicitat un studiu din partea Comisiei dumneavoastră, a Comisiei PETI, care să analizeze petițiile provenind de la cetățeni uh, în legătură cu problema handicapului sau al dizabilit- a dizabilităților, care este una extrem de vastă și acoperă multe domenii, educație, ocupare, transport, mediu, discriminare, etc., etc. Este un subiect cât se poate de amplu, însă accentul îl punem pe chestiunile de dizabilitate în interacțiunea lor cu cele legate de drepturile omului nu e vorba de statutul sau de nivelul de sănătate al unei persoane, ci de uh, drepturile umane în raport cu statutul de persoană cu dizabilități. Aici ne concentrăm. De asemenea, ne-a interesat să vedem cum putem să sporim transmiterea uh, și diseminarea mai amplă a tematicii uh, dizabilităților și mai ales a egalității în fața acestora Uh, în Parlament și mă bucur că avem progrese aici și este foarte bine, o veste bună. Uh, Comisia PETI a fost un vector uh, deosebit în acest proces. Inițial, studiul s-a plecat asupra contextului Convenției ONU, drepturile persoanelor cu dizabilități. Comisia PETI primește foarte multe petiții în legătură cu aceste subiecte dar, pe de altă parte, comisia noastră are niște răspunderi de ordin juridic sau legal cât se poate de clare. Uniunea Europeană este parte la Convenția ONU pentru persoanele cu dizabilități, în aceeași măsură în care fiecare stat membru este parte la această convenție. E vorba de un uh, tratat internațional aceasta și în acest context răspunderea este de a protecta, proteja, de a promova și um, de a monitoriza respectarea drepturilor uh, omului în raport cu statutul persoanelor cu dizabilități și este exact ceea ce face și Comisia PETI prin aceste mijloace menționate. Așadar, am analizat o serie de exemple și am și schițat câteva recomandări. Aici am o diagramă foarte schematică care arată că suntem într-un mediu foarte complex, avem un cadru global, avem uh, deci drept internațional, apoi avem o strategie europeană, apoi politici naționale în materie de handicap și dizabilități și apoi avem realitățile de la fața locului și viața oamenilor, așa cum este ea afectată și cum este reflectată în conținutul petițiilor. Și vreau să vă spun că uh, practic o pătrime din uh, Uh, electoratul european uh, consideră că um, are chestiuni legate de dizabilități, ceea ce nu este deloc de aici, de acolo. Comisia uh, poate da niște urmări petițiilor, care, dar ele nu sunt de natură judiciară, ele nu au putere de lege, ci sunt mai mult recomandări așa cum și Comisia PETI, la rândul său, recomandă autorităților naționale să fie atente și să respecte legislația, acționând diverse mecanisme mai pozitive sau mai de sancționare. Există foarte multe petiții care consideră, continuă să fie deschise aici la Comisia PETI în materie de dizabilități. Numărul acestora, raport cu totalul uh, Uh, este relativ mic. Deci, puține petiții în materie de dizabilități, uh, puține, dar foarte importante, pentru că ele sunt legate de drepturi care, conform dreptului internațional, sunt tot atâtea obligații pentru instituții. Deci trebuie să fie protejate și luate cât se poate de în serios. Cea mai mare problemă care este menționată se referă la accesibilitate și la protecția socială, dar și la drepturile uh, de pe piața muncii, precum și la capacitatea de a uh, trăi în mod autonom, beneficiind o serie de servicii din partea comunității. În ce privește accesibilitatea, uh, cele mai multe petiții s-au concentrat pe acest aspect în ultimii 5 ani. Oamenii au fost îngrijorați că nu puteau să uh, meargă cu mijloace de transport în comun, să intre într-o clădire sau alta, să folosească servicii publice și așa mai departe. Sunt domenii în care legislația europeană se poate aplica uh, în materie de standarde, dar nu numai, chiar și prin directive și prin regulamente și așa mai departe. Au existat progrese în acest sens, e adevărat. Comisia a făcut o serie de mm, recomandări cu insistență în legătură cu faptul că trebuie să se adopte legea europeană privind accesibilitatea. Ne aflăm în faza finală de trialog între cele trei instituții, așadar, iar uh, poziția adoptată a Consiliului cumva diluează sau slăbește poziția uh, agreată de Parlament, pentru că Parlamentul a, uh, cumva a promis niște lucruri, uh, cumva s-a angajat în fața petiționarilor, iar propunerea actuală a Consiliului este cumva o versiune mai uh, edulcorată a ceea ce, ce și-a dorit Parlamentul. Ocuparea este clar uh, o zonă în care se văd foarte multe discriminări din pricina um, discriminări, uh, dizabilităților. Ne găsim în cadrul uh, pilonului social, acolo unde se, se pune accentul actualmente și pe chestiunile de gen. Cred că aceste preocupări pot să fie cumva rezolvate în mod transversal pe toate politicile de ocupare și de politici sociale, dar cred că și comisia dumneavoastră poate să facă ceva, nu numai comisia amplă, atrăgând atenția asupra încălcărilor care pot să aibă loc de către țările sau statele membre de pildă nerespectarea criteriilor din semestrul european, pe pilonul social, etc. Uh, standard de viață sau nivel de viață și protecție socială, pensii, ajutoare, subvenții pentru aceste persoane, multe discrepanțe se registrează și știm din partea ONU că, într-adevăr, multe politici de austeritate și scăderi ale beneficiilor și uh, ajutoarelor sociale au fost uh, foarte, au afectat foarte mult persoanele cu dizabilități, de pildă în regatul unic, unit uh, s-a dovedit acest uh, lucru pentru că s-a umblat destul de mult la aceste pensii de handicap uh, pentru a echilibra cumva conturile Uh, unui anumit stat, dar uh, aceste încălcări sunt uh, flagrante și cred că merită să fie cumva monitorizate acest gen de evoluții. Traiul autonom, independent, dar și în mijlocul comunității E vorba de locuințele sociale pentru persoanele cu dezabilități, accesul la servicii și activități din comunitate. Uh, posibilitatea ca aceste persoane să se bucure de aceste lucruri. Există legături și cu directiva privind licitațiile publice. Uh, am interpelat Finlanda în acest sens. Autoritățile finlandeze, mă bucur să spun, uh, au reacționat pozitiv la aceste interpe- interpelări. Încă o dată, ideea este de viață autonomă, independentă și posibilități uh, acordate tocmai prin coordonarea între statele membre în acest sens. Iar articolul 19 este important în acest sens. Apoi, participarea la viața politică și publică. Nu s-au înregistrat multe petiții în acest sens, dar știu că avem alegeri în anul 2019 și, lucrăm cu, și lucrând cu Agenția pentru Drepturile Fundamentale am putut să vedem modul în care se încalcă sistematic anumite drepturi electorale și așa mai departe și asta la ultimele alegeri. Se pune întrebarea ce s-a făcut de atunci încoace, tocmai pentru a evita aceleași probleme în anul viitor. Am uh, discutat cu un coleg care se gândește să, de ce nu, să reprezinte într-o acțiune colectivă persoane cu dizabilități care probabil că în următoarea alegeri nu vor putea să exercite, exercite dreptul de vot, deci există uh, astfel de mișcări. În Franța, de pildă, Macron a anunțat uh, și a declarat că toți francezii vor putea să voteze, inclusiv persoanele cu dizabilități, dar numai Uh, foarte puține state membre, de fapt, acordă acest drept și respectă acest drept în mod automat, deci de drept de vot pentru persoanele cu dizabilități. Chestiunile de dizabilități și de handicap, cum sunt ele prezente uh, în alte domenii și în alte preocupări, deci nu numai aici, la Comisia PETI, așa cum am spus uh, și la început, Comisia PETI și-a avut o poziție proactivă Um, transmițând uh, dosare către comisii la Comisia Ocupare și altele în acest gen de cazuri. E clar că dacă este să comparăm cu difuzarea temelor legate de calitatea de gen, gender mainstreaming, aici la dizabilități nu s-au obținut aceleași rezultate, dar totuși s-au făcut lucruri interesante și toate comisiile s-au sesizat de aceste probleme, cu excepția agriculturii. Iar chiar și la pescuit s-a menționat odată situația persoanelor cu handicap. Deci este un pas înainte. Este clar că această chestiune trebuie să devină una de preocupare transversală. Momentul în care uh, un Europeană și uh, UE au dialogat uh, pe acest uh, subiect și de fapt s-au primit recomandări de la ONU. A existat o, un avânt pentru Parlament uh, pentru a se ocupa de aceste dosare. Acum e nevoie de un nou imbold pentru Parlamentul dumneavoastră pentru a profita de noile oportunități din situația actuală. Oportunități uh, ar exista și le listez aici. De ce nu o lege sau o legislație generală în materie de accesibilitate? Apoi, posibilitatea ca UE să ratifice protocolul opțional de la ONU care să permită cetățenilor care nu au câștig de cauză pe plan național să formuleze acțiuni uh, în mod direct sau să depună plângere, apoi posibilități de consolidare a cadrului UE pentru a monitoriza și proteja drepturile pentru persoanele cu dizabilități. Apoi, de ce nu, să ne gândim la următorul raport de progres al UE, care trebuie transmis la ONU în curând. De asemenea, renoirea strategiei UE pentru dizabilități, după 2020 vom avea un nou parlament, o nouă comisie, tot atâtea oportunități care să permită chestiunii de, legate de dezabilități să se uh, centreze cumva uh, în uh, discuția care va urma. Vă mulțumesc foarte mult! Ok, thank you. Thank you. Mulțumesc foarte mult! Avem 10 minute pentru discuții dacă puteți sau dacă doriți să puneți întrebări, să comentați. Mulțumesc! Mulțumesc, Marc, pentru această imagine de ansamblu din perspectiva comisiei noastre, PETI, dar și a ceea ce poate să facă Parlamentul pe viitor, urmând anumite recomandări. Am fost frapată Ehm, săptămâna aceasta în Regatul Unit, unul dintre titlurile principale eh, s-a referit la un raport al ONU referitor la persoanele cu dizabilități din Regatul Unit. Foarte interesant a fost eh, titlul acesta. Se spunea că o persoană din 5, persoane cu dizabilități din 5 din Regatul Unit eh, ehm, a suferit din cauza încălcării drepturilor sale. Ehm, de asemenea, s-a vorbit despre modul în care austeritatea a afectat în mod disproporționat ehm, persoanele cu dizabilități, mai cu seamă pensiile, ajutoarele și așa mai departe, modul în care familiile au suferit sau gospodăriile uh, care uh, au uh, în grijă și un copil sau chiar un adult handicapat. Am fost un pic uimită de asemenea de ultima planșă din prezentarea ta în care vorbeai despre consolidarea cadrului instituțional se spune în perspectiva alegerilor europene și a unei agende europene uh, Mie mi se pare că trebuie să abordăm chestiunea macroeconomică în Europa uh, și nu putem să facem asta dacă nu ne gândim că persoanele cu dizabilități trebuie să iasă din sărăcie și trebuie să beneficieze de un cadru mai echitabil, mai just când vine vorba de servicii, de uh, ajutoare și așa mai departe. Într-adevăr, uh, în ce privește structurile și legislația, acestea uh, le avem, dar dacă economia continuă să sancționeze în mod disproporționat persoanele cu handicap, nu prea am făcut nimic. Iată ce vreau să subliniez încă de la începutul discuției. Mulțumesc! Come? Observații? Da. Vreau să vă spun că am petrecut ultimele trei zile analizând tendința pe 10 ani a datelor de la Eurostat în ce privește ocuparea forței de muncă, riscul de sărăcie, învățământ în cadrul persoanelor cu dezabilități. și există riscul ca aceste persoane cu dezabilități să rămână în urmă pe măsură ce trecem la redresarea economică și vedeți că inegalitățile nu dispar, ci sporesc. Un risc considerabil, așadar, uh, în timpul crizei, în timpul austerității, dar există riscuri noi în uh, timpul redresării economice. Doamna Cova? Am o întrebare pentru domnul profesor Presley. în ce privește evoluția tuturor aspectelor legate de handicap. Toate, majoritatea statelor au luat uh, măsuri în ceea ce privește persoanele cu dezabilități, însă există o problemă în ceea ce privește punerea în aplicare. Să luăm de pildă Bruxelles, un exemplu pe care îl putem constata cu toții, e un oraș care nu e deloc uh, accesibil se acordă multe fonduri, însă n-am constatat nicio schimbare. Este constatarea organizațiilor internaționale, locale, care de multe ori nu reușesc uh, să înainteze. Ce credeți dumneavoastră? Putem face ceva? David Wilkins poate să-i răspundă doamnei Coneva. David Wilkins? ar trebui să revin la cele spuse de vorbitorii anteriori. Aș fi de acord cu principalul uh, invitat. Problema principală din Marea Britanie și din alte țări e că uh, atunci când situația economică se redresează, persoanele cu dezabilități uh, sunt uh, lăsate în urmă. Am încercat să găsesc un loc de muncă în țara mea. Mă bucur să fiu aici pentru că lucrez într-o organizație minunată. Însă am constatat cu dezamăgire că nu pot să mă mișc în Bruxelles. A trebuit să chem pe cineva din Marea Britanie să mă ajute, să mă învețe, să mă orientez, e dezamăgitor. Mi se spune întotdeauna că Parlamentul European e inclusiv sau dorește să fie inclusiv și cred pe deplin că această comisie vrea să îmbunătățească soarta persoanelor cu dezabilități. Încep să te, încep să te întreb dacă asta chiar va merge când ai probleme majore în interiorul organizației în sine. Am două observații de făcut. Având în vedere că Comisia Europeană va lua după aceea cuvântul, am să iau cuvântul uh, acum pentru ca în acest fel Comisia să poată răspundă la întrebări. Având în vedere intervenția anterioară, e evident că rolul Comisiei PETI este important și ar trebui să îl întărim. Dumneavoastră spuneați că principalele motive pentru care petenții se adresează la această comisie țin de ocuparea forței de muncă, aspectele sociale și accesibilitatea. Ajung la concluzia că accesul nu ar trebui să fie un obstacol și accesul la această comisie. Cred că ar trebui să luăm în calcul posibilitatea de a primi petiții și din alte domenii, care sunt cu siguranță numeroase. Și la ce mă refer? Mă refer la cele persoane care au un handicap care a fost, între ghilimele, mai ușor de gestionat, um, și care pot să trimită o petiție la, să trimită o petiție acestei comisii. Dar mă gândesc la acele persoane care de pildă, nu știu, sau au un statut uh, juridic limitat, uh, nu primim petiții din partea lor. Am organizat și în alte ocazii dezbateri referitor la felul în care copiii ar putea să aibă acces la comisia noastră în general, să fie ascultați pentru că, oricum, viața lor în linii mari este tutelată. Deci, cum am putea să dăm o voce copiilor și, mai precis, copiilor cu dezabilități? Cred că este important să le dăm o voce persoanelor cu dezabilități. E adevărat că în acest mandat am îmbunătățit accesul uh, la pagina de internet pentru persoanele cu dezabilități vizuale. S-a făcut uh, ceva, s-au făcut îmbunătățiri în acest sens, dar mai e multe de făcut. Iată de ce cred că trebuie să ne gândim cum uh, putem să deschidem pe deplin persoanele, să deschidem pe deplin această instituție persoanelor cu dezabilități, indiferent de dezabilitățile pe care le au. Acum o întrebare. Într-unul din uh, um, diapozitivă vorbați de cadrele existente, cadre la nivel național și cum se exercitează, cum se aplică drepturile acestor persoane. Am să vă dau un exemplu. Vorbim la ora actuală de Carta Drepturilor Persoanelor cu dezabilități, uh, un document care le-ar permite persoanelor cu dezabilități să se deplaseze în mod gratuit în Uniunea Europeană. Dar nu știu dacă ar permite atingerea obiectivului dorit, și anume de a nu exista discriminare, de a facilita uh, deplasarea acestor persoane. Dacă nu există un criteriu armonizat. Ce anume înseamnă dezabilitate? Nu intru în criterii economice, pentru că știu că Consiliul ne va da suficiente motive pentru a nu înainta. Acum, dincolo de discuția consecințelor economice ale dezabilităților, cred că trebuie să facem un exercițiu în preambul și anume să recunoaștem drepturile, drepturile persoanelor cu dezabilități în toată Uniunea Europeană. În Spania, de pildă, avem o legislație care, în baza unor criterii, stabilește gradul de dezabilitate al unei persoane în funcție de acele criterii, iar persoana respectivă primește un card cu de, dezabilități, se poate, se poate duce în, uh, într-o altă țară unde poate dezabilitatea sa nu este recunoscută, dar având acel car beneficiază de o serie de drepturi echivalente cu drepturile de care beneficiază cetățenii statului respectiv. Iată, cred că în acest fel putem progresa într-un domeniu unde în continuare sunt multe obstacole și cred că în cadrul revizuirii aplicării convenției nu putem face o revizuire reală dacă nu evaluăm același lucru în toate țările dincolo de analiza legislației ca atare. Cred că este un uh, prim pas, și anume armonizarea criteriilor ce înseamnă o persoană cu dezabilitate în toate țările Uniunii Europene. În ziua de astăzi nu există în UE nici măcar o definiție. Ne bazăm pe definiția ONU și bine că există această definiție, dar nu avem o definiție Statele membre chiar dezbat dacă ar trebui să avem o definiție, chiar să opun, pentru a înainta și pentru a face progrese în ce privește drepturile persoanelor cu dezabilități, trebuie să purtăm o dezbatere curajoasă și să introducem criterii asemănătoare în toate statele membre pentru a nu exista diferențe de tratament de la stat la stat. trebuie să facem o armonizare. De multe ori a vorbit de armonizare înspăimântă, dar trebuie să vorbim de criterii uniforme, poate mai bine. Care sunt obstacolele de care ne vom lovi pe acest drum? Nu știu dacă mai există alte întrebări din sală. Bueno, pues le damos la palabra a la comisión. Îi dăm cuvântul Comisiei Europene Okay, thank you. Thank you very much uh, for um, these very interesting presentations and Mulțumesc foarte mult pentru aceste prezentări foarte interesante și întrebări și dezbaterea pe care o purtăm astăzi ne va ajuta să facem progrese în ce privește consolidarea politicilor uh, privind dezabilitatea. S-au punctat multe aspecte și aș vrea să vă spun că la ora actuală efortul Comisiei se încadrează în strategia UE pentru dezabilitate. Am început evaluarea acestei strategii. Înainte de a continua, trebuie să vedem uh, ce s-a făcut până acum, uh, ce s-a făcut bine, ce nu, ce trebuie consolidat. În ce privește acest uh, card de dezabilitate, îl discutăm la ora actuală, analizăm acele proiecte pilot care au fost implementate cu succes în anumite state membre, încercăm să vedem ce a funcționat și ce poate fi pus în aplicare mai departe la nivelul UE. În ceea ce privește evaluarea gradului de handicap, e un lucru ce intră la competențele naționale. Ce încercăm însă să facem la Comisia Europeană? Să încercăm să venim în ajutorul statelor membre să vină cu o definiție compatibilă cu Convenția. Anumite state membre au primit uh, recomandări uh, menite să le orienteze spre abordare pe baza drepturilor omului. Sprijinim uh, îndreptarea spre abordare pe drepturile omului, o abordare convergentă, fără a intra în acele chestiuni delicate care ar putea să țină de subsidiaritate. Cred că e în interesul uh, tuturor uh, să avem o abordare pe baza treptelor umane aliniate la Convenție. După cum spuneam, uh, finalizăm trilogurile și credem că există un angajament uh, solid din partea instituțiilor pentru a ajunge la un acord până la finele acestui an. Câteva cuvinte referitor la participarea politică. Aș dori să mă refer aici la recomandările Comisiei pregătite în vederea legilor europene de anul viitor. Pentru prima dată se discută de persoanele cu dezabilități, s-au modificat practicile informațiile pe care, de care dispunem astăzi referitor la situația persoanelor cu dezabilități ar fi fost imposibil de obținut fără activitatea Eurostat. Astăzi putem confirma că există disparități, disparități care s-au menținut de-a lungul crizei. Trebuie să încercăm să reducem aceste disparități E adevărat însă că în timpul în anii de criză aceste disparități nu au crescut în mod semnificativ și asta spune ceva despre mecanismul de protecție socială în Europa. În acest fel vom putea continua să monitorizăm uh, situația persoanelor cu dezabilități. Acum, spilonul social – nu avem doar un pilon social care abordează drepturile persoanelor cu dezabilități, ci avem prevederi specifice când vine vorba de accesul la un loc de muncă, la învățământ, la locuință și așa mai departe. Da, trebuie să se facă implementarea, dar și pilonul social să pună în aplicare împreună la nivel național, la nivel Uniunii Europene și vom continua să facem acest lucru. În sfârșit, dați-mi voie să vă spun că atunci când Uniunea Europeană a încheiat Convenția ONU referitor la drepturile persoanelor cu dezabilități în 2010, decizia Consiliului de atunci includea 40 de acte normative care stabilea competențele UE în temeiul Convenției. În, progresul, în raportul de progres pe care l-am realizat referitor la strategia europeană, unde se discută despre rezultatele obținute. publicate în urmă cu aproape 2 ani, am identificat cam 130 de acte normative care includeau dispoziții referitoare la persoanele cu dezabilități. Evoluție semnificativă, așadar, trebuie să continuăm cu acest impuls și să ne asigurăm că actele normative sunt puse în aplicare așa cum trebuie și folosite Sper că am răspuns la principalele întrebări. Mulțumesc! Ok, thank you. Now we, we start with the first part. Mulțumesc. Trecem acum la primul grup de discuție, pentru că avem o întârziere de 10 minute. Primul grup de discuție invit uh, sau nu, vin uh, la prezidiu invitații. Primul grup de discuție discută de capacitatea juridică a persoanelor cu dezabilități și drepturilor uh, la vot. Primul uh, invitat este Ioanis Dimitracopoulos, de la Agenția pentru Drepturile Fundamentale, șeful Departamentului pentru Egalitate și Drepturile Cetățenești. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. If it's possible, and uh, just highlight... Mulțumesc. Ceea ce privește aceste obstacole pentru persoane cu dizabilități, vorbim și de viața publică și privată, e vorba atât de accesul la um, viața societății, urmărirea știrilor și așa mai departe, adică analizăm ce înseamnă să trăiești într-o societate democratică și să definim uh, activitatea de cetățean. Definiția e foarte largă și nu voi intra în uh, detalii pe toate obligațiile uh, statelor conform articolului 29. Însă ce este important este să ne aducem aminte că acest articol 29 impune atât obligații negative, precum să nu pună limite, să nu pună obstacole dreptului de a vota, precum și obligații pozitive. Obligația de a oferi cazare corespunzătoare pentru a nu preveni aceste persoane în uh, dreptul lor de a fi alese. Voi prezenta câteva din uh, provocările principale, încerc să fiu cât mai succint și să ilustrez și cu cifre, cu date analizate de rețeaua finanțată de Comisia Europeană. În 2014, strânsă cooperare cu Comisia Europeană, am elaborat un raport cu privire la situația participării politice și vom repeta acest uh, exercițiu pentru următoarele alegeri europene. Unul din uh, rezultatele principale ale activității noastre a fost că persoanele cu dizabilități sunt cu siguranță interesate în viața, de viața politică. Măsura în care acest lucru uh, se regăsește ca reprezentarea lor în uh, partide politice e cu totul alt subiect. Dar înainte să ne uităm la aceste rezultate, atrag atenția că metodologia culegerii datelor, datele provin din Serviciul European cu privire la calitatea vieții și la serviciile sociale, dă o imagine pozitivă asupra situației pentru că nu include persoanele cu dizabilități care nu sunt capabile să participe uh, într-un uh, studiu major, de exemplu, persoane cu dizabilități uh, psihosociale, intelectuale sau care trăiesc în instituții. Principalele concluzii, așa cum puteți vedea, sunt că persoanele cu dizabilități sunt interesate în politică, Variază măsura în care sunt, uh, fac parte din aceste partide, depinde și de contextul social și de tradiții politice, dar există uh, o problemă în, uh, pentru că nu avem date comparabile. Aici vedeți diferențele între Slovacia și Irlanda, de exemplu, o diferență mare între persoanele cu dizabilități și cele fără dizabilități în ceea ce privește interesul politică. Uh, și apoi, iată, participarea reală și aici diferențe mari. În anumite cazuri, persoanele cu dizabilități, care includ și persoane mai în vârstă, tind să participe mai degrabă în uh, alegeri decât persoane cu dizabilități. Și aceasta ne arată că avem o problemă. Persoanele cu dizabilități doresc să participe, Însă există mai multe obstacole importante. Care sunt acestea? Planșa pe care o aveți în față, mă uit doar la câteva dintre aceste obstacole. Obstacole legate de capacitatea juridică. Obstacole juridice țin de restricții în a vota pentru persoane cu dizabilități intelectuale, cu probleme de sănătate mentală, o astfel de legătură directă între capacitate și dreptul de a vota se aplică nu doar dreptului de a vota, ci și dreptului de a fi ales. În al doilea rând, aceste persoane, dacă ne uităm în stânga, se confruntă cu probleme de acces. Mamei mele i s-a cerut să meargă la etajul 2 pentru a alege și dânsa într-un cărucior cu rotile. Și dacă când a devenit clar că nu poate urca la etaj și s-a spus că o poate urca un uh, polițist, ceea ce nu e totuși demn de natura umană. Probleme de accesibilitate există, sunt foarte comune. Există și o lipsă de formare, de pregătire. Nu e vorba doar de oficiali, de cabine de vot și de partide politice, de autorități politice, de uh, companii de media care nu înțeleg cum trebuie să-și facă serviciile accesibile pentru persoane cu dizabilități. El al patrulea domeniu se referă la participarea civică și aduc aminte aici de o discuție pe care ați avut-o mai devreme despre importanța societății civile și cât de important este în exercitarea drepturilor democratice în uh, implicarea acestor persoane în procese decizionale e foarte importantă și când vorbim de participare, vorbim de și de implicarea organizațiilor care reprezintă în procesul politic. Și capacitatea de a fi ales, posibilitatea de a putea fi ales, e o parte integrantă în participarea politică. Nu în ultimul rând merită menționat un lucru care apare mereu în cercetările noastre și anume e vorba de lipsa culegerii sistematice a datelor și aici organizațiile pot juca un rol important alertând uh, autoritățile, instituțiile de drepturile omului și aducând dovezi despre lipsa acestor uh, date și imposibilitatea partidelor de a obține mesajul corespunzător. În ceea ce privește țările, ne uităm la statele membre, la legislație, e un domeniu uh, interesant, legislația se schimbă, dar avem 21 de state membre care au restricții legale privind la dreptul de a vota și de a fi votat dat fiind totuși uh, structura democratică a Uniunii Europene, cred că trebuie să ne uităm mai cu atenție la această situație. Ce putem face? Pe scurt, Agenția pentru Drepturile Fundamentale a sugerat câteva lucruri, câteva îmbunătățiri, din nou patru domenii care corespund obstacolelor pe care le-am constatat mai devreme. Modificarea legislației, pe de o parte, îmbunătățirea accesului Așteptăm noile dispoziții pe care Comisia le pregătește, să vedem în ce măsură vor îmbunătăți situația, îmbunătățirea uh, conștientizării și colaborarea cu organizațiile de gen. În ceea ce privește anul care va veni, ne uităm la procesele alegerilor, dacă materialele informative sunt accesibile, dacă persoanelor cu dizabilități în toate statele membre, um, documentele, cam materialele de informare, campaniile au ținut și ele cont de faptul că trebuie să fie accesibile. Am mai spus că ne vom uh, renoi informațiile cu privire la situația în toate statele membre și sugerăm ca în activitatea dumneavoastră, în grupările dumneavoastră politice, să folosiți datele noastre, raportul nostru și graficele acestea. Raportul este disponibil în engleză, iar rezumatul în toate limbile oficiale. Avem și o pagină dedicată pe internet unde puteți obține informațiile actualizate din diferitele state membre avem o serie de documente informative pe care le puteți folosi, sunt disponibile în toate limbile europene, pot fi folosite de toate părțile, nu doar de partidele politice, arătând cât de importante sunt aceste elemente, mai ales în pregătirea legilor europene. Mulțumesc! Mulțumim și acum cea de-a doua prezentare un uh, exemplu despre cum putem ajuta persoanele cu dizabilități să ia decizii. La Agenția de Drepturi Fundamentale. Agenția Drepturilor Fundamentale a vorbit de faptul că persoanele cu dezabilități doresc și nu pot să-și exercite dreptul de vot și asta se bazează în principiu pe limitarea capacității legale drept formă mm, de modul de a trata aceste persoane înainte de intrarea în vigoare a acestei convenții. La articolul 12 vorbește în mod specific de faptul că o persoană cu dezabilități Faptul că o persoană are dezabilități nu justifică privarea acestea de drepturi fundamentale. Trebuie să recunoaștem faptul că adoptarea convenției a reprezentat o schimbare de paradigmă foarte importantă unei persoane cu dezabilități trebuie să îi se recunoască întreaga capacitate juridică, o schimbare importantă față de situația până, de până acum. Ne lovim în plus de situații diferite în fiecare stat membru, ne lovim de asemenea de o altă situație care până acum prevede incapacitarea și punerea sub tutelă lucru pe care însăși convenția îl uh, contestă, și anume avea un tutore legal nu înseamnă că acesta suplinește capacitatea juridică a persoanei. Doream uh, să introduc în acest fel următoarea prezentare pentru că reprezintă un exemplu despre cum, uh, prin intermediul unei fundații din Andalusia, unde participă instituțiile publice se sprijină procesul decizional al persoanelor cu dezabilități, respectându-se principiul fundamental de a apăra întotdeauna autonomia persoanelor cu dezabilități. Iată ce va prezenta doamna Gracia Fernandez Moya, membru al acestei fundații, tutela de Almeria. Înainte de toate doresc să-i mulțumesc Dacă îmi permiteți, am să fac o introducere pentru a defini caracteristicile sociodemografice ale Almeriei. Almeria se află în Andalusia și are o populație destul de mică. În urma agriculturii intensive a crescut foarte mult populația de imigranți este semnificativă, astfel încât avem reprezentanții a 59 de țări. E un lucru de care ținem cont în analizele noastre. Fundația Tutela a identificat aproape 600.000 de persoane cu dezabilități. În Almeria avem 44.500 de persoane cu dezabilități. Aici, în fundația noastră, intră um, departamentul referitor la persoane cu dezabilități uh, din administrația publică, cât și reprezentanția patronatului. Este așadar o fundație cu model mixt. În acest fel, asigurăm că întotdeauna există un jurist capabil să asume tutela acelei persoane cu dezabilități a cărei capacitate juridică a fost uh, modificată. Avem o um, rezidență pentru persoane cu dezabilități. Uh, este implicată, printre altele, și Fundația din Almeria pentru persoane cu dezabilități. Cadrul normativ, după cum spuneam, um, e foarte amplu. o lege nouă din 2016 recunoaște dreptul subiectiv al persoanei de a beneficia de serviciile sociale de care are nevoie. Această lege, o altă lege foarte importantă adoptată recent, legea numărul 4 din 2017, recunoaște drepturile persoanelor cu dezabilități din Andalusia. cu obiectivul de a ajuta persoanele cu dezabilități oferindu-le o îngrijire de calitate. În această lună, Parlamentul din Andalusia a adoptat evaluarea planului pentru uh, persoane cu dezabilități și el de-al doilea plan dedicat femeilor cu dezabilități, având în vedere um, caracterul deosebit de vulnerabil. Fundația noastră s-a înființat în anul 2007 drept uh, ONG, acoperind întreg teritoriul provinciei Almeria. Urmea, urmărește să ofere sprijin și protecție persoanelor adulte cu dezabilități, incapacitate parțială sau totală în urma unei rezoluții juridice și care se află într-o situație de abandon fam- familial. În acest fel, uh, dorim să oferim sprijinul necesar pentru a îmbunătăți calitatea de viață a persoanei uh, tutelate. Urmărim să devenim o referință pentru acele persoane cu dezabilități care au fost uh, incapacitate în urma unei decizii judiciare, oferind în acest fel o atenție integrală și integrată, bazându-ne pe apropierea de persoana respectivă, transparență, independență, incluziune avem un personal redus, în ciuda activității excelente pe care o depunem. Avem în domeniul juridic o persoană, în domeniul juridic și administrativ tot o persoană. Activitatea fundației se încadrează în trei domenii diferențiate, dar interconectate, social, juridic, administrativ și economic. Cu toate acestea, modelul economic pe care îl punem în aplicare se bazează pe o intervenție multidisciplinare. E vorba de, un echip, de o echipă multidisciplinară care operează în mod uh, interactiv pe baza unui plan creat pentru fiecare persoană individual. Trebuie să vă precizez că există un protocol uh, specificat pentru a putea face toată această intervenție în Andalusia. Dacă doriți, eh, noi eh, revizuim toate deciziile pe care le primim și există anumite sentințe care vorbesc de, de capacitatea de vot atunci când e tutelă, îi se retrage capacitatea de vot respectivei persoane. când uh, se apreciază că e vorba de persoane cu dezabilități a căror capacitate juridică trebuie reanalizată, persoane care dovedesc că sunt în măsură să ia decizii proprii, se cere reevaluarea deciziei de către instanță și s-a, există situații în care s-a realocat capacitatea juridică. La ora actuală există 11 persoane sub tutelă judiciară și 20 de dosare fără decizie. De când s-a creat fundația, am uh, gestionat 420 de cazuri. În fiecare an ne ocupăm de aproape 49 de persoane. Instanța cere, cere fundației noastre rapoarte clare și conform ne spun specialiștii, în 25% din cazuri se ajunge la retragerea capacității juridice. Numărul persoanelor cu dezabilități variază și vârsta lor. De asemenea, avem uh, în principal persoane cu vârste între 40 și 60 de ani. După cum spuneam, în, de asemenea, compoziția, din punct de vedere a originii, e foarte variată. Printre aceste persoane se numără 9 persoane imigrante. doresc uh, să vă descriu aici uh, în continuare în ce constă activitatea de zi cu zi a angajaților fundației, odată ce se realizează un plan uh, privind nevoile specifice, urmărim analizarea nevoilor specifice ale persoanei tutelare, tutelate pentru a crea un proiect individual care să corespundă cel mai bine nevoilor persoanei tutelate pentru a uh, abordat toate acele aspecte care au un impact asupra vieții acestei persoane care, și în acest fel să-i permitem să ducă o viață socială. Vorbim aici de cererea de pensie, de pildă prestații sociale care îi corespund, asistență la domiciliu, găsirea unei locuințe, găsirea unui loc de muncă, redactarea de rapoarte, contractarea unor servicii externe, coordonarea cu servicii sociale, tot ce presupune practic un trai normal pentru acea persoană. Aici uh, intră și coordonarea cu serviciile judiciare, consiliere uh, juridică dacă e necesar, sprijin uh, juridic, um, dacă e vorba de procesarea unei moșteniri și așa mai departe. În domeniul economic uh, gestionăm uh, situația economică a fiecărei persoane împreună cu persoanele tutelate, încă o dată dacă e vorba de moșteniri și așa mai departe după ce am trecut uh, în vedere toată, tot ce presupune activitatea noastră, dacă vreți putem intra în amănunte ulterior, există în continuare provocări, mai mult de făcut, e clar, pentru a apăra drepturile persoanelor cu dezabilități, printre ele adaptarea actului normativ la Convenția, dreptului pentru, la Convenția Drepturilor Persoanelor cu Dezabilități, incluzând aici dreptul la vot se pare că în curând se va modifica codul civil spaniol pentru a-l adapta la um, criteriile internaționale privind drepturile persoanelor cu dezabilități. Sper că acest lucru se realizeze într-adevăr de grabă. Putem face și altceva, să creăm la nivel european o entitate pentru persoanele cu dezabilități și persoane cu o capacitate juridică modificată. Am putea în acest fel dobândi mai multă informație și am putea colabora. Am putea de asemenea înființa un observator de bune practici la nivel european. În Andalusia, în continuare, avem marea provocare de a elabora o strategie pentru persoanele cu dezabilități, strategia cu numărul 3 și, mai precis, strategia pentru femeile cu dezabilități deja adoptată. Mai încă mult de făcut, dar sunt convinsă că putem împreună să reușim să depășim această provocare. Mulțumesc! domnul Guillaume Jacquinot și Sufian El Amrani de la Inclusion Europe. Vă rog. Uh, my name is Sufian El Amrani. Mă numesc Luciano Amrani și sunt uh, un apărător al propriilor mele drepturi. Eu sunt uh, policy officer la o asociație de profil. Vă mulțumesc pentru invitația pe care ne-ați adresat-o astăzi. Uh, o să vorbim despre faptul că nu avem capacitate juridică și asta ne știrbește din drepturile cetățenești, ceea ce s-a și spus aici deja. De asemenea, nevoia de o mai mare accesibilitate pentru a ne putea bucura pe deplin de dreptul electoral sunt lucruri pe care le-au menționat și uh, Comisia CBDR în implementarea articolului 9. O să vorbim în primul rând uh, despre dreptul de vot. Persoanele cu dizabilități intelectuale au dreptul de a participa la alegeri ca și ceilalți. Aceștia au dreptul uh, să solicite politicienilor să facă niște lucruri. Eu anul acesta nu am putut să votez pentru că eram sub uh, uh, curatelă. Însă în 2014 am putut să votez și am fost uh, uimit. Administrația belgiană nu mi-a permis pentru că aveam un tutor legal începând cu 2014 pentru că nu puteam să-mi gestionez proprii bani și pentru că n-am putut să mă ocup de proprii mei bani, mi s-a spus că nu pot să votez. Este cât se poate de greșită această abordare. Având în vedere experiența lui Sofian, uh, mă gândesc la uh, o altă persoană militantă care a spus anul trecut într-un astfel de forum pentru persoanele cu dezabilități următoarele. Ce ar fi ca toată lumea care vrea să voteze să fie supusă unui examen sau unei analize? ce ar fi să fiți testați dumneavoastră cei care veniți la această discuție și unora să nu li se permite să vină să discute chestiuni importante pentru că să zicem că testul înseamnă cât de bine vă gestionați banii de buzunar. Toată lumea oare ar trece acest test? Nu se știe clar. Nu știu de ce se țintește uh, o anumită categorie de persoane, de ce această categorie este văduvită de drepturi esențiale, cum e cel electoral, este o discriminare foarte clară în lumina uh, celor uh, declarate de Consiliul Europei, uh, care a și declarat că nu poți să testezi, să uh, examinezi populația cu dizabilități. Asta este o discriminare în sine. Cum ar arăta un astfel de test? nu mă refer la întrebările puse ca atare și este clar că nu este o abordare uh, rațională, ci una pur arbitrară. Când se vorbește despre dreptul la vot, o persoană în România a fost întrebată de care capacitatea uh, dacă, are, dacă se poate căsători, i s-a pus o singură întrebare de către judecător ca să vadă că pașata sa de căsători, ce este dragostea. Iată ce întrebare se pune. Uh, nu se vorbește sau se discută uh, ideile partidelor politice sau riscul de a fi influențat de ele. Cine în această sală poate să spună că este perfect imparțial într-o alegere, pentru că alegerile sunt tocmai asta. Uh, o campanie electorală înseamnă a convinge oamenii, deci vă dați seama ce se întâmplă. Și vreau să prezint și niște cifre, pentru că ele sunt foarte importante. Nu avem uh, niște date estimative ale persoanelor europene care nu se bucură de aceste drepturi, dar se estimează că în Germania 80.000 de persoane suferă de o astfel de decădere din drepturi. Iar uh, anul trecut, uh, uh, chiar 2000 de persoane nu au fost lăsate să voteze. Chiar și Comisia a remarcat că în Spania a crescut cu 20 de mii numărul de persoane care nu au putut să voteze într-o perioadă de 5 ani, între 2006 și 2010 și subliniez un lucru, pentru că votăm, vorbim despre dreptul la vot astăzi, dar să nu uităm un alt uh, drept important, și anume dreptul de a participa și de a fi ales. Pentru că, da, sunt persoane care n-au putut să voteze, 150.000 pentru că n-au putut să voteze pentru că se află uh, sub uh, tutelă uh, juridică, dar este foarte clar că în mod automat asta înseamnă pentru toate aceste persoane că nici nu pot să participe și să fie alese. Asta spune legea electorală chiar și aici pentru Parlamentul European. Practic se neagă o capacitate juridică. Asta nu permite oamenilor să se asocieze, să înregistreze o asociație, o organizație, nu pot să aibă persoană juridică, capacitate juridică și de nici nu pot să obțină finanțări astfel, pentru că nu pot să deschidă un cont în bancă, de pildă. Deci, persoanele cu uh, dizabilități intelectuale și psihosociale sau cei aflați sub tutelă nu pot să participe nici individual, nici colectiv la viața politică, ceea ce este uh, un aspect care trebuie neapărat uh, evidențiat așa cum se spune în raportul uh, FRA, persoanele cu dizabilități sunt foarte interesate, foarte implicate în viața politică sau în urmărirea acesteia uh, și nu sunt uh, sau nu li se permite accesul la ea, deși anumite lucruri se mișcă. Exemplu, Robert Martin, care este membru al Comisiei CDOP, a demonstrat că are capacitatea de a obține un mandat și să reușească împreună cu statele membre să monitorizeze Convenția uh, ONU în materie pentru mai multe state membre. Deci, uh, apoi mai sunt alte exemple, persoane cu dizabilități care fac parte din Consiliul de Administrație ale unor organizații similare cu a noastră. Uh, și acum câte ceva despre accesul la alegeri și la informare, de altfel. Este foarte important ca persoanele să înțeleagă ce se petrece în cursul alegerilor. Cred că dumneavoastră ați auzit uh, sau ați înțeles pentru că ați profitat de traducere, dar nu este cazul pentru toată lumea. Accesul la informație înseamnă că sunt persoane cu dizabilități care nu vor putea să înțeleagă ce se spune. Aici se vorbesc peste 20 de limbi și asta ne amintește cu și mai multă tărie faptul că deseori există o discriminare în acest sens. Pentru persoanele cu dizabilități există discriminări legate de accesul la informare în legătură cu cine participă, cine și unde se întrunește ar trebui ca partidele să poată să favorizeze accesul la aceste informații. Partidele care doresc voturi de la alegătorii cu dizabilități trebuie să le dea informații și membrii Parlamentului European trebuie să ne asculte mai mult în perspectiva alegerilor uh, europene. Trebuie să intrați direct uh, cu noi în dialog și să ne implicați, pentru că noi nu suntem doar interesați de chestiunile propriu-zise legate de dizabilități, ne interesează și alte aspecte, cum ar fi cele sociale sau cele legate de mediul înconjurător și să ni se explice procedurile de vot. Trebuie ca accesul la vot sau accesul la secțiile de votare să fie într-adevăr garantat pentru toată lumea. Să ne asigurăm că toată lumea, când merge la vot, știe ce face, a avut, avut informația și are acces la cabina de votare sau la secția de votare. În 2014 am uh, fost să votez aici la alegeri în Bruxelles. Am, m-am deplasat la secția de votare, am dat buletinul și mi s-a dat un buletin. Nu mi s-a spus ce să fac cu acest buletin. Informarea respectivă sau informația respectivă nu era disponibilă, iar cabina de vot nu a fost accesibilă. A trebuit să-mi las căruciorul cu rotile în afara cabinei de vot pentru că nu era loc. Nimeni n-a venit să mă roage sau să mă, mă întrebe dacă am uh, nevoie de ajutor uh, să mă descurc cu calculatorul respectiv. Da, uh, sunt foarte multe aspecte de acest gen care trebuie să fie abordate încă de la uh, primele etape uh, sau etapele timpurii ale pregătirii alegerilor uh, până în momentul în care se aleg uh, cei de pe liste uh, și până se organizează toată, tot acest demers. Formarea celor care sunt la birourile de vot, dar și formarea membrilor de partid și sensibilizarea lor la aceste aspecte. Concluzie. Uniunea Europeană are un rol deosebit în implementarea Convenției ONU, permițând și uh, favorizând accesul persoanelor cu dezabilități la alegeri, iar alegerile europene sunt uh, o ocazie extraordinară pentru a permite tuturor cetățenilor să participe la alegeri și să li se considere toate opiniile valide și valabile. Vă mulțumesc. Acum avem 5 minute pentru întrebări. Da. Doamna Ward, vreau să mulțumesc uh, vorbitorilor pentru prezența lor aici. Nu știu dacă am o întrebare propriu-zis, dar vreau să împărtășesc cu dumneavoastră uh, o experiență de-a mea, pentru că sunt multe situații în care uh, democrația uh, este declarată, dar oamenii, de fapt, uh, nu participă. Sunt excluși. Înainte de a uh, veni aici la Parlament, eram implicată într-o comunitate mică din nordul uh, Angliei care a hotărât să participe la un exercițiu de uh, buget, uh, adică cetățenii să poată să hotărească bugetul lor local, ce și cum se cheltuiește pe plan local. Asta să hotărească cetățenii, așadar, și Consiliul Local a organizat acest exercițiu. Ei bine, ei au ales ca uh, să se voteze într-un loc care nu era accesibil, printre altele. Eh, era un loc uh, puțin cunoscut, puțin accesibil, cu mijloace de, de trans, transport în comun practic inexistente din cauza austerității. Deci foarte mari probleme au fost pentru participanți în a putea să ia parte la acest exercițiu de democrație participativă. Apreciez tot ce ați spus dumneavoastră, pentru că cred că dacă putem să facem ceva pe un nivel sau pe altul, trebuie să uh, transmitem acest exemplu pozitiv la toate șalonele din democrația noastră. Și ca să închei, eu am știut că atunci uh, la această votare persoane cu dezabilități nu au putut să participe. Și ei aveau un proiect de propus, nici măcar pentru proiectul lor uh, nu au putut să voteze. Deci e clar că erau uh, blestemați din start. Și i-am contactat pe Facebook și le-am spus că pot să se plângă. Și oamenii erau așa de epuizați uh, deja de toată această luptă cu sistemul, cu injusteția lui, încât au zis că nu mai vor să mai facă nimic și să-și retragă proiectul. Dar și de asta am și venit aici la Parlamentul European, de fapt, pentru că eu mi-am însușit această, uh, această bătălie Uh, dorând să promovez uh, de pe plan local, pe plan european, uh, această idee de echitate și egalitate, pentru că este clar că peste tot apar acest gen de discriminări și de probleme. M-am întâlnit cu Inclusion Europe și știu că pentru algerile precedente ați creat o serie de broșuri foarte interesante și faceți formare și training politic și uh, cetățenesc pentru, pentru oamenii cu dizabilități, dar asta, astea au, ar fi utile pentru toată lumea, nu numai pentru persoanele cu dizabilități, pentru că, de exemplu, în Regatul Unit nimeni nu primește lecții de cetățenie, de asta s-a și uh, petrecut uh, Brexit, pentru că este uh, clar că uh, oamenii obișnuiți uh, nu au primit niciun fel de educație uh, legate de cetățenia timp de 20-30 de ani. Și asta s-a resimțit la Brexit. Deci ar fi bine uh, să știți uh, sau să răspândiți această experiență a dumneavoastră uh, către ceilalți, pentru că e vorba de a împărtăși niște experiențe și asta am vrut să fac și eu, să, să împărtășesc o experiență de-a mea și să vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți. Mulțumesc foarte mult! Reacții pe scurt, foarte pe scurt, vă rog, pentru că suntem în criză de timp. Am o întrebare pentru domnul Dimitra Copulos. Vreau să vă întreb dacă cunoașteți numărul sau procentajul pe plan european al persoanelor cu dizabilități care nu au capacitate juridică în general. Nu se bucură de aceasta. Nu cele speciale, ci mă refer în general la capacitatea juridică. Da, din păcate nu avem această informație, răspunde domnul de la FRA, pentru că statele membre nu colectează date specifice în acest sens și nici fiabile ehm, în legătură cu aceste persoane. Vina o, o poartă legislația. Am menționat câte ceva în acest sens în raportul din 2014, între timp l-am actualizat și avem uh, niște idei despre cum stă situația și putem evalua situația, dar nu putem să spunem acesta este numărul atâția, atâția pe țară. Nu putem să vedem o cifră, doamna președinte. E bine să avem date, baze de date și să se știe, de pildă, câte persoane nu au această capacitate a drepturilor lor în Uniunea Europeană. Rosa Estaras va prezida ultimul uh, panel și vă mulțumesc foarte mult. E vorba de tematica femeile și dizabilitățile. Buenas tardes, empezamos este segundo. Bună după amiază, începem această începem acest al doilea grup de discuție dedicat femeii și femeilor cu dezabilități. La Comisia FAM lucrăm la o propunere referitoare la femei cu dezabilități. Mâine se va vota această rezoluție, o rezoluție foarte amplă. Tot ce putem uh, discuta aici poate îmbunătăți această propunere, pentru că mâine se va vota la comisie și în uh, noiembrie va fi prezentată în plen, așadar tot ce putem face pentru a completa și îmbogăți această rezoluție e binevenit. Subiectul este unul cât se poate de oportun, nu doar pentru că la Comisia PETI s-au înaintat multe petiții legate de subiectul specific al persoanelor cu dezabilități, ci și multe petiții privind dubla discriminare pe care o suferă o femeie cu dezabilități. Aici, cel mai important uh, aspect îl reprezintă caracterul invizibil. Există foarte puține organizații, pentru nu spune chiar niciuna, dedicată femeilor cu dezabilități. În, Span- în Spania există doar una. Prima noastră invitată va discuta despre această organizație. Există foarte multe bariere pe care le cunoaștem cu toții, barierii, bariere în ce privește um, accesul la educație, um, clădiri și așa mai departe. După care apar acele bariere invizibile care fac ca majoritatea femeilor cu dezabilități să nu existe, să fie invizibile și e vorba de acele bariere mentale, bariere care exclud aceste femei. De altfel, strategia europeană pentru persoane cu dezabilități sau strategia de egalitate între bărbați și femei nu prevedea uh, la o rubrică specifică femeia și dezabilitatea. Strângem la ora actuală multe date din toate țările din Europa pentru a vedea care este exact uh, situația. Invitații noștri sunt uh, excelenți și vom dezbate acum care sunt uh, implicațiile um, izola, izolarea socială, situația mult mai precară a femeilor decât în cazul bărbaților, un loc de muncă precar care duce la pensii de asemenea precare, nedemne, violența împotriva femeilor, sterilizarea forțată, sterilizarea terapeutică, avortul uh, forțat, calitatea redusă a locuinței și am văzut uh, inegalitatea în ce privește um, situația în fața legii. Sunt multe subiecte despre care trebuie să discutăm. Cheia este învățământul inclusiv. Astăzi uh, sărbătorim Ziua Internațională a Bolilor Mentale, capitol care în cadrul dezabilităților reprezintă un stigmat suplimentar. Cheia însă o reprezintă un învățământ inclusiv, însă în acest sens uh, guvernele trebuie să creadă trup și suflet și să aloce un buget um, pentru a investi în acest fel în valorile societății viitoare. Mi, se, mi s-a spus că Comisia Regii, în regulamentul pentru alocarea fondurilor, fond uh, foarte important uh, referitor la discuția de astăzi. Din ultimul regulament se punea drept condiție exante faptul că nu se puteau aloca fonduri la un, pentru un proiect care nu prevedea caracterul accesibil. Se spune însă că această condiție va fi eliminată, dar am să vă cer sprijinul pentru că acest lucru să nu se întâmple, pentru că reprezenta un pas înapoi Astăzi mi-a comunicat organizația ONSE, Organizația Persoanelor Nevăzătoare din Spania, reprezentanții lor au fost azi aici și vom încerca să vedem cum putem uh, depăși această problemă. Am să dau cuvântul primei invitate, e vorba de Amalia, Amalia Dieges, care are diplomă în filozofie și litere, dar și o diplomă de asistență socială de la Universitatea Națională la distanță. Este membru consultant al Fundației din Valencia pentru tulburări cerebrale dobândite. Din 2015 face parte dintr-o organizație de femei pe care eu l-am cunoscut, de altfel am participat la un premiu pe care l-au decernat ele Este o organizație umbrelă din Spania care reunește multe organizații ale persoanelor cu dezabilități, dar este prima și singura societate, prima și unica organizație a femeilor cu dezabilități din Spania, iar ea este una din membrele emblematice ale organizației. Așa că îi dau de îndată cuvântul pentru a ne informa. Mulțumim! Mulțumesc. Îi cer, uh, îmi cer scuze în numele colegei Ana Peleas, care nu a putut să fie astăzi aici. Vreau uh, să vorbesc în numele a aproape 40 de milioane de persoane, pentru că persoanele excluse sunt 40 de milioane de femei în Europa. Discriminări sunt multiple, după cum spuneai, discriminare de gen, discriminare din cauza uh, dezabilității. De asemenea, după cum spuneai, Organizația noastră urmărește să schimbe contextul astfel încât femeile, fetele cu dezabilități să poată să se bucure de condiții egale când vine vorba de accesul la drepturile fundamentale. Dacă ne gândim la documentul de referință, am discutat despre toată după amiaza de Convenția Drepturilor uh, persoanelor cu dezabilități. Uniunea Europeană a ratificat această convenție, iar articolul 6 al acestei convenții vorbește de femeile cu dezabilități. Cu toate acestea, Comitetul Convenției, în revizuirea adaptării dispozițiilor la condițiile de echitate a drepturilor femeilor, a fost tranșantă cu Uniunea Europeană pentru că aceasta nu a inclus în formă transversală perspectiva Um, dezabilităților în toate politicile sale. De asemenea, nu ține cont de dimensiunea de gen când vine vorba de statisticile privind uh, persoanele cu dezabilități. În plus, Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri proactive pentru a respecta și apăra drepturile fetelor și femeilor cu dezabilități, introducând mecanisme care să sprijine progresul și să încurajeze de asemenea integrarea fetelor și femeilor cu dezabilități. După cum spuneam mai devreme, există foarte puține Eh, organizații pentru femeile cu dezabilități, de altfel există doar 8 țări în Europa care au asemenea organizații. Și aceste opt organizații sunt eh, cele care trebuie să fie interlocutorul Uniunii Europene. Pe de altă parte, trebuie să se țină cont de situația reală a femeilor cu dezabilități. Este necesar în acest scop să se promoveze înregistrarea și colectarea de date uh, creând un sistem bazat pe drepturile omului, colaborând cu uh, persoanele cu dezabilități din organizațiile reprezentative. Trebuie să avem un sistem de colectare de date integral cu defalcare pe vârstă, sex, um, localitate și așa mai departe. Având în vedere subiectul uh, deosebit de important al violenței de gen, la care voi reveni ulterior, este important ca Uniunea Europeană să adere la Convenția de la Istanbul. De asemenea, este necesar să se adopte în cadrul tuturor uh, strategiilor și directivelor care se formulează la ora actuală referitor la accesul la, bun, la bunuri, egalitatea de șanse, să se țină cont de această dimensiune a dezabilităților. Această perspectivă a handicapului se integrează în discriminarea multiplă de care suferă fetelor și femeile. Pe de altă parte, accesul la justiție, așa cum prevede articolul 13 al uh, Convenției, constată o discriminare a persoanelor cu dezabilități pentru că acestea sunt adesea victimele um, arbitrarității poliției. Trebuie să depășim aceste probleme în toate statele membre ale Uniunii Europene. Să încurajăm formarea adecvată a personalului din instituții. Trebuie să încurajăm pătrunderea în instituția femeilor cu dezabilități, având în vedere că multe din aceste femei sunt victimele unor delicte în continuare nepedepsite de violență de gen. Multe femei au văzut și au văzut capacitatea legală modificată, după cum se vorbea mai devreme, și în consecință nu pot accede la justiție singure, ci doar prin intermediul unor reprezentanți eh, juridici. De multe ori aceștia din urmă sunt cei care încalcă drepturile acestei femei, drepturile la integritate fizică, de pildă. Articolul 17 al Convenției vorbește de protecția integrității personale, mai precis vorbește aici de denunțarea tratamentelor nedorite la care sunt supuse fetele și femeile în statele membri, membre, inclusiv sterilizarea forțată și avortul forțat. E nevoie de măsuri care să respecte drepturile individuale, astfel încât să se poată ca persoanele respective să poată da un consimțământ informat uh, la orice tratament. Vorbim aici de permisul de maternitate despre care se vorbește la articolul 23 când vine vorba de familie și gospodărie. Ne îngrijorează faptul că, în general, când vine vorba de mame, tați, fete și femei și copii cu dezabilități, nu se discută despre, nu se integrează toate acestea în politica de ocupare a forței de muncă în Uniunea Europeană. Politica Uniunii Europene de luptă împotriva discriminării este inconsecventă. Ignorează, ignorăm, ce scuze, existența discriminării um, în funcție de sex. Și lupta împotriva discriminării din alte motive, de pildă rasă, originea etnică, merge mult mai departe. Credem că e o situație de compartimentare a realității sociale. Iată de ce considerăm că e nevoie de o nouă directivă care să țină cont de accesul la servicii de sănătate, de bunuri Institutul European pentru Egalitatea de Gen, creat în 2010, nu include în mod suficient drepturile fetelor și femeilor cu dezabilități în activitatea sa. Pentru a depăși acest obstacol, Institutul trebuie să ofere orientare Uniunii Europene și statelor membre referitor la situația specifică a fetelor și femeilor cu dezabilități și să joace un rol activ în promovarea egalității de gen. În ce privește egalitatea de gen, trebuie să încurajăm posibilitatea ca Uniunea Europeană să adere la Convenția de la Istanbul. cât și combaterea violenței de gen în mod integral. Trebuie de asemenea să dispunem de finanțare suficientă pentru a impulsiona dezvoltarea unor indicatori care să permită stabilirea unei relații între persoanele cu dezabilități și violență câte persoane au dezabilități drept consecința violenței, câte fete și băieți sunt supuse violenței de gen și să se discută de asemenea despre abuzuri. Este necesar să se dispună de material adecvat, de formare și instruire a personalului, astfel încât să se țină cont de persoane cu dezabilități în toate sectoarele. Societatea civilă face un apel la adresa Uniunii Europene pentru a promova acele anchete care să scoată la lumină situația persoanelor cu dezabilități în statele membre, ținând cont de gen, vârstă și gradul de handicap. De asemenea, să se ofere informații precise referitor la sterilizarea forțată. În ultimul rând, în ce privește sănătatea, Uniunea Europeană nu a reușit să integreze dimensiunea dezabilităților în mod um, corespunzător, mai ales când vine vorba de dreptul de sănătate sexuală și reproductivă, un drept important pentru multe fete și femei cu dezabilități. Vorbeam mai devreme de uh, punerea sub semnul întrebării a capacității de vot. Persoanele cu dezabilități sunt întotdeauna puse sub semnul întrebării. Același lucru se întâmplă și cu femeile cu dezabilități și um, maternitatea. Câți bărbați își văd contestată capacitatea de a fi, de a deveni tată, însă, în schimb, capacitatea femeilor de a deveni mame este întotdeauna contestată. De multe ori acest drept este refuzat. În plus, femeile cu dezabilități riscă să fie supuse la o sterilizare forțată, practică care, consti- care constituie o încălcare a drepturilor Uh, fundamentale și de determinare liberă a vieții sexuale și reproducătoare. În plus, persoanele lesbiene, lesbiene homosexuale, transgender uh, și intersexuale, inclusiv persoanele cu capacități uh, reduse psihosociale, imigranți cu dezabilități, suferă mai adesea de pe urma abuzurilor și hărțuirii. Uniunea Europeană trebuie să dezvolte strategii referitor la consimțământul liber și informat când vine vorba de servicii de sănătate, acordând atenție deosebită fetelor, femeilor, persoanelor în vârstă și persoane LGBTI cu dezabilități și persoane care au uh, dezabilități. În ultimul rând, Uniunea Europeană trebuie să, promovează, să promoveze capacități de informare accesibile, făcând un efort pentru a ajunge la grupuri specifice care sunt uh, afectate și fac obiectul discriminării, de pildă, din motive precum genul. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Trecem în felul următor la următorul invitat pentru ca în acest fel să avem timp să uh, Uh, purtăm o dezbatere și am și eu câteva întrebări uh, referitor la îndoieli care au apărut pe parcurs când am redactat rezoluția la Comisia FAM. Urmează acum Pelagia Polina Papa Nicolau, uh, doctorand în criminologie la Universitatea din Atena, cercetător independent în tot ce privește drepturile persoanelor cu dezabilități. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much for the invitation. I'm very happy. Mulțumesc pentru invitație, mă bucur pentru prezență. În ceea ce privește această problema dizabilității, aș dori să, prez, să vă prezint două aspecte, două domenii tematice specifice, și anume accesul femeilor cu dizabilități la sistemul medical, la serviciile medicale și, pe de altă parte, victimizarea femeilor cu dizabilități. După ce voi descrie baza acestei discuții, voi face câteva recomandări cu privire la politicile care să fie adoptate pe viitor. Așadar, de la ce pornește discuția? Conform teoriilor sociologice, femeile cu dizabilități se confruntă cu o dublă stigmatizare. Fiind femei și fiind uh, cu dizabilități, nu pot pătrunde în acele rolul, rol, roluri rezervate celor care sunt uh, bărbați sau femei fără dizabilități. Deci sunt uh, excluse din politicile generale de dizabilități și la fel și din recomandările politicilor feministe. <clears throat> În primul rând, în ceea ce privește accesul femeilor cu dizabilități la serviciile medicale. Deși dizabilitățile reprezintă un fenomen social, acestea sunt recunoscute drept cazuri medicale, ceea ce înseamnă că în viața noastră de zi cu zi persoanele cu care femeile cu dizabilități se pot întâlni și în fața cărora se pot exprima sunt de obicei doctorii. Așadar, e foarte important să poată vorbi despre drepturile femeilor cu dizabilități. Și, în primul rând, aspectul informării fiecare femeie are dreptul să decidă singură cu privire la viața sa sau, de exemplu, dacă dorește să se supună unei operații sau unui avort, ea trebuie să decidă și trebuie să înțeleagă toate circumstanțele și toate detaliile, astfel încât să-și dea acordul. Celălalt uh, aspect se referă la accesibilitatea clădirilor, a spitalelor și altor centre medicale. Acestea trebuie să poată fi accesate și de către persoane cu dizabilități. Aceasta înseamnă că semnele sau indicațiile audio sau documentația accesibilă pentru examinare și toate detaliile, toate procesele cu care, la care sunt supuse femeile cu dizabilități când merg într-un astfel de uh, spital, toate ar trebui așadar să fie accesibile. Și ultimul punct se referă la educarea personalului medical, educarea care ar trebui să includă și faptul că personalul medical ar trebui informat cu privire la echipamente noi, tehnologii de asistență, care sunt foarte utile pentru a fi folosite cu femeile cu dizabilități, dacă, de exemplu, sunt supuse unei examinări medicale. Celălalt domeniu tematic se referă la victime femei. Lucrarea mea de doctorat are de a face cu victimele și sunt interesată de acest subiect. Ce pot uh, sugera în acest sens? E vorba de statistici, de date din cercetare care sunt date foarte utile în planificările politicilor, fie în domeniul prevenirii, uh, crimelor împotriva femeilor cu dizabilități și așa mai departe. Din păcate, datele sunt foarte puține și de multe ori acestea se concentrează pe aspecte spați spațiale. Femei fără auz, femei fără văz, dar nu avem imaginea de ansamblu. Aici un al doilea punct s-ar uh, referi la necesitatea criminalizării unor forme de violență împotriva femeilor și în special acte împotriva femeilor cu dizabilități, ca de exemplu sterilizarea, experimente medicale și violență în uh, condiții instituționale. Conform articolului 29 din directiva 2012 29 Această directivă se referă la susținerea femeilor cu handicap în astfel de situații și articolul la care mă refer vorbește de accesibilitatea la justiție, la sistemul de justiție. <clears throat> Uniunea Europeană ar trebui să monitorizeze transpunerea acestui articol astfel încât să aflăm, să vedem în ce măsură este și transpus în practică. Acces la uh, justiție înseamnă că până la urmă este necesar să fie introduse procese accesibile când femeile sunt uh, interogate atât ca martori cât și ca victime și că aceste procese pot include limbajul semnelor sau dacă ar fi susținute de anumite persoane, uh, psihologi, persoane cu pregătirea necesară care pot ajuta aceste victime astfel încât să își poată povesti situația și să capete ajutor. Și ultimele puncte sunt uh, aspecte specifice. Pe de o parte, necesitatea de a avea acces în clădirile unde femeile victime ale violenței domestice sunt cazate și pe de altă parte accesul la sporturi și la campanii legate de violența domestică și în general rapoarte cu privire la victimizarea femeilor cu dizabilități. Ca abordare generală aș putea putea propune? În primul rând, adoptarea unei uh, percepții mai largi cu privire la identitatea de gen. Acesta ar trebui să includă um, și persoane homosexuale cu dizabilități. Ar trebui introduse subiecte politice, um, subiectul femeilor cu dizabilități în agenda generală și în cea feministă și să se confirme că toate persoanele cu dizabilități, inclusiv uh, probleme mentale sau intelectuale, trebuie incluse în definiții la fiecare text, la fiecare uh, document juridic care se referă la femei cu dizabilități. Și înainte de a încheia, vă voi arăta trei imagini. Sunt fotografii cu dizabilități pe care le admir și vă invit să vă gândiți la situația lor. Prima fotografie este cea a doamnelor Sullivan și Helen Keller. Doamna Sullivan era învățătoarea, domnule Helen Keller. Apoi aș dori să vă gândiți la dreptul la educație. Dreptul la educație. Următoarea fotografie, vă rog. Doamna Alison Lapper este fotografiată aici actriță din, uh, și artistă din Marea Britanie, care și-a apărat dreptul la maternitate. Iar dreptul la maternitate, ultima fotografie, fotografie care îmi place foarte mult, din partea fotografului celebru Sebastiao Salgado, are o abordare ecologistă și această femeie este dintr-o țară africană, cred că din Benin, dacă mă duc bine aminte, și am ales fotografia pentru că reprezintă pentru mine dreptul la viață. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Pues, uh, muchas gracias. Thank you so much. Mulțumim mult pentru contribuția ta, Amalia. Mulțumesc uh, tuturor intervenienților. Mai avem 5-7 minute, după care nu mai avem interpretare. Uh, mai există întrebări? Dorește cineva să adauge ceva? Aș avea eu o întrebare. Aș dori ca femeile să fie implicate mai mult aici. Este o prezentare utilă. Vorbim și de combaterea violenței. Chiar recent pe aeroport am trăit următoarea situație Am cunoscut-o pe șefa clinicii de pediatrie din insulele Baleare și am discutat cu dânsa. Eu am uh, trei și mi-a spus că are trei copii. Um, e văduvă și dacă fica ei rămâne însărcinată, nu se mai poate ocupa de copii, avea un prieten, dar nici acela nu putea să se ocupe de o familie mai mare. Deci mi-a spus o femeie, un doctor pediatru, însă îmi spunea că există posibilitatea de a naște un copil, ca copilul să se nască cu handicap și dorea să se sterilizeze. Mi-a spus o mamă, ce să-i răspund? nu, uh, you? Uh, uh, I have no problem. Okay. Maybe I can. Maybe you can complain. Okay. okay. Bueno, yo en primer lugar diría que hay muchas medidas alternativas. Da, sigur, există o serie de măsuri alternative în locul sterilizării. Întrebarea ar fi dacă fica dânsei are un handicap, știu că există legislație ca handicapul să nu reprezinte un motiv de discriminare. Acesta ar fi răspunsul meu la această întrebare. Bine, toate aceste motive v-ați referit la dumneavoastră, nu la fică. Porque ella... Mi-a fost greu să o conving pentru că vorbea de o experiență de viață. Eu personal și alături de mine se află colega mea, Stevens, eu am nevoie de mai multe argumente emoționale pentru a câștiga această bătălie emoțională. Înțelegeți uh, ce vă cer? Să mă ajutați, să-mi dați o mână de ajutor. Poate Helga Stevens dorește să ia cuvântul sau Pelagia înainte, după care Pelagia, te rog. Tot ce doream să adaug este că nu e vorba, nu e nevoie doar de informații cu privire la consecințe, consecințele unui avort, să spunem, sau sterilizării, ci și despre condițiile de viață ale persoanei cu dizabilități la care va ajunge persoana respectivă. O persoană însărcinată, da? Va da viață. De multe ori, doctorii nu informează în mod potrivit viitorii părinți despre ce presupune dizabilitatea viețile acestor persoane și de multe ori astfel de organizații nu pot spune ce e greșit și ce e potrivit. Poate că copilul se va naște cu dizabilități, da? nu se explică situația femeii respective. Situația e complexă, da, dar informațiile sunt importante. Uh, thank you very much, Chair. I would just like to... Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc celor doi vorbitori, contribuții foarte interesante pe acest uh, subiect. În ceea ce privește subiectul sterilizării forțate, e un subiect foarte sensibil pentru că dacă privim lucrurile din unghiuri diferite, nu vreau eu să spun ce e drept și ce nu, dar cred că e important ca noi toți să încercăm să avem o discuție deschisă. Problema este că profesiile medicale, medicii decid în locul nostru și cred că e greșit uh, fundamental. Această decizie ar trebui discutată în societate cu persoanele cu dizabilități și nu să discutăm ce să facem cu ei, ci să invităm la aceste discuții. Așadar, întrebarea ar putea fi sunt, vă simțiți în stare să creșteți un copil? crede, considerați că aveți suficientă susținere și capacitatea necesară pentru această mare responsabilitate? Haideți să-i luăm așadar alături de noi în acest proces. Înțeleg că, în special când vorbim de persoane cu dizabilități mentale, cunosc copii ai unor persoane cu dizabilități și mi-au spus că au avut o viață foarte dificilă pentru că unul din părinți sau ambii nu s-a putut ocupa de ei. Așadar, situația complexă și delicată și trebuie discutată ca atare și nu lăsată la latitudinea medicilor. Nu ei pot decide ce e de preferat pentru pacienții lor. Eu cred că Parlamentul European, dar și Parlamentele Naționale ar trebui să organizeze împreună cu organizațiile persoanelor cu dizabilități, uh, audieri, discuții și nu, numai așa se poate continua pentru că nu e un subiect în alb și negru. Să fii un părinte înseamnă să fii responsabil. Nu poți separa aceste două aspecte, și îmi pare rău, știu că unii nu apreciază acest ton când vorbim despre un subiect atât de serios, dar așa consider eu că e cel mai bine când discutăm cu persoane cu dizabilități. M-am gândit și la victimizarea femeilor cu handicap, pentru că, așa cum știți, există acea mișcare Me Too în desfășurare dar niciodată nu am auzit vreo femeie cu dizabilitate făcând, spunând ceva despre această mișcare. E în regulă cu femei cu dizabilități, tot în regulă, dar cu cele fără uh, dizabilități avem o mare campanie. Sigur că ratele de abuz sunt mult mai mari la, la femeile cu dizabilități, dar nu au niciun mod prin care să se facă auzite, pentru că, așa cum ați spus, nu au acces la poliție, nu au acces la sistemul juridic locurile unde s-ar putea refugia sau primi ajutor nu le sunt accesibile. Cunosc multe povești, situații de abuz în Belgia, în Olanda, oriunde. Și toate lucrurile acestea sunt ascunse și cred că trebuie să acordăm mai multă atenție acestui subiect și să folosim instrumente să creăm instrumente astfel încât uh, aceste victime să aibă o voce. Au nevoie de susținerea noastră. În Flandra, de exemplu, avem o persoană de contact, însă nu e clar dacă e și un sistem eficient. Instituțiile vor să nu-și murdărească imaginea eu cred că avem nevoie de o dezbatere despre ce se întâmplă de fapt, în special când vorbim de persoane cu dizabilități mentale și femei cu dizabilități, pentru că ele sunt cele mai vulnerabile. Atât din partea mea. Mulțumesc. Ehm, se cumple timpul pe... Mulțumesc, Helga. Trebuie, interpreții trebuie să ne părăsească. Uh, mai sunt două persoane care doresc să iau cuvântul, uh, care vor lua cuvântul în engleză, pentru ca interpreții să poată pleca. No? He doesn't no. understand perhaps because there is no interpretation. Ah, okay, okay. uh, <laughs> without interpretations, uh, yes. The floor is for Williams David. The petition of uh, Nets Floor, no, is not here. No?